Buenos días, colegas. Hoy tenemos una mañana intensa y muy interesante. Vamos a... Bună ziua tuturor. Avem o dimineață foarte ocupată. Vom începe cu un schimb de opinii cu coordonatori din partea rezidenților uh, ONU din cadrul uh, parteneriatului estic. Vreau să o salut pe doamna Sultanoglu, secretar general și administrator al programului de dezvoltare pentru Uniunea Europeană și statele independente. Sunt uh, prezenți și reprezentanței uh, celor șase țări din uh, parteneriatul estic din uh, Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaijan și așa mai departe. Avem aici ambasadori din partea ONU uh, la fața locului, a căror uh, misiune este de a coordona acțiunile și programele dintre diversele agenții ONU. Ei reprezintă Organizația Națiunilor Unite în relațiile cu autoritățile locale Astăzi vom înțelege mai bine ce activități întreprinde ONU la fața locului, care este implicarea Uniunii Europene și care este situația din teren. Întâi am vrea să discutăm despre situația din estul Ucrainei, în contextul recentelor escaladări ale uh, violențelor din zonă, care e situația drepturilor omului. Ne dorim o trecere în revistă sinceră și autentică pentru a înțelege cum ce posibilități avem pentru a eficientiza activitatea UE și ONU în regiune. Vom vorbi despre politica de vecinătate și despre coordonarea activității diverselor agenții. Aș propune să lucrăm uh, în felul următor. Doamna Sultanoglu va prezenta activitățile ONU în uh, între, întreaga regiune a parteneriatului estic și apoi vom uh, da cuvântul coordonatorilor regionali care ne vor informa cu privire la situația din țările în care activează. Și apoi vom deschide dezbaterea. Dau deci cuvântul acum doamnei Sultanoglu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această introducere și pentru invitația de a avea acest schimb de vederi cu parlamentarii europeni din uh, Comisia AFET. Deci salut pe toți membrii Comisiei și pe colegii mei prezenți aici. Este într-adevăr o onoare să vă întâlnesc și să am ocazia de a trece în revistă programele de dezvoltare ONU și provocările cu care ne confruntăm în parteneriatul estic, ca și cooperarea cu Uniunea Europeană în uh, confruntarea cu aceste provocări. Uh, dintre cei șase reprezentanți uh, locali uh, sunt prezenți doar cinci, de fapt aici unul dintre ei nu se simte bine. Totuși sper că vom avea o discuție foarte bogată, foarte fructuoasă în legătură cu problemele cu care ne confruntăm și cu, în legătură cu parteneriatul din regiune. Unul dintre motivele pentru care ne aflăm aici este am primit o invitație din partea domnului Danielson uh, de la DGNIR în legătură cu o dezbatere privind viitorul politicii de vecinătate a Uniunii Europene și vom avea un schimb de vedere și la Comisie pe această temă. Ne bucurăm foarte mult că suntem consultați de către instituțiile europene. Problemele cu care ne confruntăm țin și de prioritățile stabilite de ONU pentru țările în dezvoltare. Avem dezvoltare durabilă, crearea de locuri de muncă, transparență și responsabilitate în administrație, respectarea drepturilor omului, energie și schimbări climatice, politici pentru tineret, um, pentru femei și grupuri uh, vulnerabile. Am să subliniez trei provocări cheie pe care le-am identificat în aceste țări și felul în care colaborăm cu Uniunea Europeană pentru a le rezolva. În primul rând, creșterea inclusivă și durabilă poate fi obținută doar dacă este dublată de crearea de locuri de muncă inclusivă pentru toate categoriile de cetățeni. Problemele din acest domeniu au fost exacerbate de scăderea prețurilor uh, la bunurile de consum. Ucraina, în același timp, știți, este uh, confruntată cu războiul din Donbass și cu o situație economică foarte fragilă. Pentru a crea locuri de muncă, credem că este nevoie să continuăm să demonstrăm în aceste state uh, învecinate beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și programul uh, ONU pentru Dezvoltare colaborează foarte strâns în Ucraina și Belarus, implicând cetățenii în planificarea și sprijinul măsurilor economice și inițiativelor pentru dezvoltare locală. Avem uh, programe care au uh, uh, influențat uh, peste uh, 2000 de comunități locale și de care au beneficiat peste 2 de mii de persoane. Ne-am implicat în uh, crearea de cooperative agricole în special. În Moldova uh, sprijinim crearea de unități de producție pentru energie regenerabilă, pe scară largă. Proiectul acesta a creat uh, locuri de muncă uh, și uh, industrii total noi în regiune. Tot mai mulți cetățeni de aici beneficiază de această inițiativă. O altă provocare este că regiunea a devenit foarte încărcată din punct de vedere geopolitic în contextul conflictului din Ucraina în plus, există conflictele înghețate din uh, Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia și așa mai departe. Um, am încercat să adoptăm o poziție neutră, concentrându-ne pe îmbunătățirea vieții cetățenilor și pe crearea de poduri între comunități prin intermediul inițiativelor locale finanțate de Uniunea Europeană. E vorba de inițiative destinate cetățenilor de rând, care contribuie la construirea încrederii și îmbunătățirea condițiilor de viață. În Armenia am avut o inițiativă pentru uh, drepturile femeilor și ne-am concentrat asupra celor care lucrează în administrația publică, încercând să consolidăm participarea femeilor în viața politică. Această inițiativă va uh, deveni o piatră de temelie a, guvernului, uh, a strategiei guvernamentale pentru dezvoltare regională. O a treia uh, provocare se referă la construirea de capacități în țările vecinătății, dificultăți legate de moștenirea sovietică și de corupția generalizată. Georgia, Moldova, Ucraina arată că există șanse de succes. Asta ține însă și de alegerile strategice politice la nivel uh, local, de felul în care aceste țări își văd uh, propriul viitor și de aceea există diferențe destul de importante între aceste țări. Construcția instituțională este importantă, dar nu atât cantitatea cât calitatea inițiativelor contează cum putem uh, construi instituții puternice, responsabile, care să lucreze în folosul cetățeanului. Relația între cetățean și stat ar trebui să se concentreze să, să se um, concentreze asupra cetățeanului și să lucreze în beneficiul acestuia. Parteneriatul între programul de dezvoltare ONU și Uniunea Europeană a adus îmbunătățiri în viața sute de mii de oameni programul la ONU pentru dezvoltare are programe, are rezultate la nivel local mai bune decât orice altă uh, organizație de sub umbrela ONU, uh, aș îndrăzni să spun, și după cum știți, de asemenea, coordonăm uh, activități la nivel local în toate țările în care suntem reprezentați. toată uh, filozofia pe care ne bazăm este de a merge la nivel local și de a lucra în beneficiul cetățenilor și a-i face să înțeleagă ceea ce ONU și UE pot face pentru ei. Parteneriatul dintre noi se bazează pe universalitatea uh, agendei politice a Uniunii Europene și pe determinarea ONU de a uh, Uh, pune pe picioare programe viabile. Sunt uh, sigură că sunteți uh, cu toții familiari cu scopurile de dezvoltare, obiectivele de dezvoltare ale mileniului care au fost care, care vor fi finalizate în septembrie anul acesta și odată ce vor fi aprobate ir sperăm să găsească um, un eco în uh, cadrul uh, ambelor instituții pe care le servim și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Muchas gracias, señora Sultanoglu. Ahora vamos a dar paso. Mulțumesc foarte mult. Acum coordonatorii vor interveni. Vreau de asemenea să vă rog să-i transmiteți toate urările noastre de mine domnului Samaras uh, Hite, care nu a putut să vină astăzi aici. Trei minute, <clears throat> fiecare știu că nu e mult. Îi dăm cuvântul domnului Walker uh, din Ucraina. Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această um, invitație adresată coordonatorilor rezidenți din partea ONU um, pentru a vă împărtăși munca noastră. În Ucraina ne ocupăm de drepturile omului, de demnitate, cerem un guvern transparent, uh, responsabil și să se pună capăt impunității și corupției pentru a da curs promisiunilor din timpul uh, Revoluției de pe Maidan, din Maidan, ar trebui, în primul rând, să se soluționeze criza umanitară. 600.000 de mii de refugiați, 1,3 milioane de strămutați interni pe teritoriul Ucrainei, în inima Europei, oamenii trebuie să se întoarcă la locul de muncă, e așa numita recuperare rapidă. Uh, de asemenea, trebuie făcută o reformă sistemică a guvernului. Toate acestea pentru a crea condițiile unei Ucraine stabile și prospere în Europa. În contextul crizei, ONU și-a crescut foarte mult prezența în ceea ce este asistență umanitară, drepturile omului, reformă, dezvoltare, precum și în ceea ce privește dezvoltarea comunitară. În toate aceste domenii colaborăm strâns cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri pentru a obține rezultate concrete cât mai rapid. În ceea ce privește asistența umanitară, ECO ne sprijină foarte mult și aș încuraja Uniunea Europeană să-și mențină sprijinul uh, și um, colaborarea cu ONU. În minutul pe care îl mai am, aș vrea să mă refer la recuperare rapidă și la reforme. Din punctul meu de vedere, recuperarea situației uh, de dinainte e foarte important. Oamenii trebuie să-și reia locurile de muncă, lucrurile trebuie să o ia din nou pe făgașul normal. 1,5 miliarde din propunerea noastră sunt pentru așa ceva. Asta e soluția. În același timp, reformele. Reforma Constituției, a Parlamentului, statul de drept, domenii în care noi colaborăm strâns cu Consiliul Europei și cu UE și în ceea ce privește dezvoltarea comunității. PNUD are un program foarte de succes în uh, Ucraina, e în faza a treia, vreo 2500 de comunități din uh, estul Ucrainei sunt implicate, comunități care învață cum să-și mobilizeze resursele pentru, a-și, pentru a obține un set de parametri de uh, guvernanță, de transparență, de protecția mediului. Eu aș încuraja Uniunea Europeană să-și mențină sprijinul față de Ucraina și trebuie să știți că ONU are experți imparțiali foarte buni care știu să lucreze în condiții dificile cu rapiditatea cerută, deci e important să colaborăm. Mulțumim, domnule Walker, pentru atât de multe informații oferite într-un timp așa de scurt. Acum doamna Gherceva, care este coordonatoare ONU în uh, Republica Moldova. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, membrii ai Parlamentului și ai Comisiei AFET, e o plăcere să mă aflu astăzi aici și eu vă sunt recunoscătoare pentru faptul că vă pot oferi informații direct uh, din Moldova, unde lucrez acum. Moldova e prinsă într-o dinamică foarte diferită. Un caz interesant de țară care a negociat cu succes, a semnat și a ratificat acordul de asociere anul trecut, în iulie. E singura țară care până acum beneficiază de pe urma sistemului liberalizat de vize. Însă în ultimele luni, Moldova a căzut într-o criză politică și economică profundă, cauzată de factori interni și externi, evoluții interne și externe. Instabilitatea geopolitică și conflictul din Ucraina, precum și um, faptul că economia Rusiei s-a încetinit foarte mult, deci toate acestea au dus la scăderea banii, la sumelor de bani trimise de moldovenii din uh, exterior. Deci asta au schimbat practic perspectivele economice ale țării. În ceea ce privește situația internă, Moldova are în față câteva provocări foarte mari. O corupție endemică, criză bancară, un climat de afaceri foarte deficitar, probleme cum ar fi exodul creierelor, o migrație uh, foarte crescută, o îmbătrânire a populației. De asemenea, există și conflictul înghețat din Transnistria și o societate foarte divizată, care nu are practic niciun sentiment de identitate națională. Din cauza acestor tendințe negative e nevoie de eforturi uh, comune din partea tuturor partenerilor. PNUD-ul împreună cu alte agenții ONU sunt bine poziționate să joace un rol esențial pentru a sprijini această țară pe calea um, um, aspirațiilor sale europene și pentru a face față um, altor nevoi de dezvoltare. Avem un parteneriat strategic de lungă durată cu Uniunea Europeană și vă voi spune acum câteva, de câteva lucruri despre niște proiecte far pe care le avem. Care au ca scop uh, consolidarea instituțională și oferirea de sprijin către comunitățile locale, creșterea încrederii și îmbunătățirea condițiilor de trai. În ceea ce privește măsurile de mm, consolidare a încrederii și energia și biomasa. Aici am îmbunătățit traiul la peste un milion de oameni, am creat mii de locuri de muncă și am implementat peste 50 de uh, proiecte transfrontaliere, despre pe ambele maluri ale Nistrului. Deci noi uh, apreciem deja toate aceste proiecte în comun și așteptăm, bineînțeles, o consolidare a parteneriatului nostru cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă Gerceva. Acum din Georgia, Nils Scott, coordonatorul rezident al ONU din această țară. Bună dimineața! Eu mă voi concentra asupra rolului UE și ONU în ceea ce privește reducerea riscurilor legate de dezastre. Aici mă voi referi la inundațiile din ultimul weekend din Georgia. De asemenea, transmit încă o dată condoleanțe familiilor celor decedați. UE și alți parteneri joacă un rol important, parteneri între care și ONU, pentru a sprijini o dezvoltare uh, durabilă și echilibrată în niște economii care sunt într-o tranziție rapidă. Asta nu le va ușura durerea familiilor victimelor, însă e important să existe o politică echilibrată, de exemplu, și în ceea ce privește uh, Uh, infrastructurile din luncile inundabile, precum și alte uh, infrastructuri din aceste zone pentru a nu bloca cursul apelor atunci când crește nivelul uh, râurilor. Există deci încercări, vă cum știți și dumneavoastră, pentru a încuraja o abordare echilibrată în ceea ce privește dezvoltarea lungilor inundabile. Să se pare că nu am avut câștig de cauză, având în vedere ce s-a întâmplat în Georgia. Aveți un rol pentru a încuraja guvernele să acționeze în mod responsabil atunci când e vorba de dezvoltarea țărilor lor Evenimentele din Georgia ne reamintesc încă o dată că dezastrele naturale și conflictele pot șterge, practic, pot anula uh, rezultatele dezvoltării în doar câteva secunde. Asta ne reamintește încă o dată că ar trebui să jucăm un rol mai important în în cadrul poliției de europene de vecinătate, a acestor politici pentru a reduce uh, urmărilor, urmările catastrofelor naturale. E important de asemenea ca UE, ONU și alți parteneri să joace un rol mai important în ceea ce privește uh, întâmpinarea, preîntâmpinarea conflictelor și soluționarea acestora. Mulțumesc, domnule Scott. Acum, domnul Guseto din Armenia. Bună dimineața, stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. E onoare să pot să vă vorbesc astăzi despre Armenia și despre munca pe care o face PNUD-ul acolo în colaborare cu UE. Armenia e o țară emblematică. E o țară care e practic blocată de două ori, o enclavă interioară, care are și probleme demografice. UE e principalul nostru partener în Armenia, avem obiective și valori comune. Colaborăm în multe domenii pentru a atinge rezultate tangibile pentru poporul armean și aș vrea să mă refer la două proiecte. Lipsa egalității între sexe e o mare problemă în Armenia. Nu e doar o problemă morală sau de drepturile omului sau de natură politică, e vorba de pierderea de ocazii, de oportunități din punct de vedere economic. Există o lege în acest sens, însă legea nu e suficientă. UE și PNUD au un proiect de democrație locală pentru a vedea ce se întâmplă la nivel de reprezentare uh, Uh, locală în ceea ce privește prezența femeilor și bărbaților. Peste o mie de femei au fost ajutate să fie alese să lucreze în administrații locale, în organizații din, din societatea civilă, deci peste 60% din femeile pe care le-am pregătit noi au fost alese. Deci iată un proiect care poate schimba o societate dacă e aplicat la nivel național. În al doilea rând, o altă provocare fundamentală. Cum îi ajutăm pe armeni să-și uh, îmbunătățească conectivitatea cu restul regiunii și lumii, dată fiind poziția geopolitică atât de complicată a acestei țări. Din 2013, UE și PNUD au un proiect de a moderniza uh, trei puncte de trecere a frontierei cu Georgia. Nu e vorba de noi infrastructuri, ci de a ușura o mai bună uh, traversare a frontierei de către persoane și bunuri. Nu e vorba doar de securitate, e vorba de dezvoltare umană. Și ca să-mi închei scurta intervenție, va spune că nu e momentul să ne retragem din Armenia, ci să ne implicăm și mai mult, în dovadă de mai multă creativitate prin intermediul parteneriatului oferit de politica europeană de vecinătate pentru a asigura uh, niște legături mai strânse ale acestei țări cu comunitatea națiunilor, asta în scopul dezvoltării uh, acestei țări. Vă mulțumim, domnule Buseto, și pentru a încheia această rundă atât de necesară din Azerbaijan, domnul Antonius Broic. Aveți cuvântul. Uh, thank you, uh, distinguished chair. Mulțumesc. Stimați membri. în acest moment la Azerbaijan au loc primele jocuri europene și se bucură de un mare succes. E o țară cu venituri medii spre bune, dar cu scăderea prețurilor la petrol, se confruntă acum și cu anumite provocări, ca și alte țări bogate în resurse. Și cum spunea și colegul meu, există problema conflictului nerezolvat între Armenia și Azerbaijan. Domeniul uh, guvernării se uh, depun multe eforturi, de exemplu, Serviciile publice funcționează foarte bine, există guvernanță electronică, avem acest centru care livrează servicii sociale. Aici uh, lucrăm, UNDP lucrează în strânsă legătură cu guvernul și Uniunea Europeană privește lucrurile de aproape. Ar trebui să analizeze chiar mai de aproape uh, <clears throat> situația. Ca grupuri vulnerabile avem tinerii, femeile și persoanele cu dizabilități, iar ONDP lucrează încercând să creeze locuri de muncă pentru aceste grupuri dezavantajate. Ne bucurăm că și Uniunea Europeană se concentrează pe educație, pe pregătire vocațională, lucruri de care beneficiază toate aceste grupuri. Prioritățile UNDP corespund cu prioritățile Uniunii Europene, de exemplu, dezvoltare economică durabilă și integrantă, servicii sociale, gestionarea mediului și așa mai departe. În special, dezvoltare s-au atins niște obiective importante în acest an. Avem o cooperare bună cu Uniunea Europeană, am menționat câteva dintre programele noastre. Uh, avem, de exemplu, un program bazat pe ecosisteme, ne referim la schimbările climatice și Azerbaijanul, ca multe țări din zonă, sunt puternic afectate de schimbările climatice și reușim să implicăm în acest sens comunitățile locale, ceea ce e important pentru durabilitate. Un alt program la care aș dori să mă refer este el, uh, împreună cu președintele Republicii și cu biroul de servicii civile Există un institut de reformă, foarte bună cooperare între Azerbaijan, U.N.D.P., UE și GI și un element cheie în modernizarea continuă a țării. Continuând această idee, cooperarea este foarte bună și menționam câteva aspecte de priorități naționale. Ne interesează nu doar cantitatea serviciilor, ci și calitatea și să ajungem și la grupurile mai vulnerabile. Mulțumesc mult, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim. Acum îi dau, le mulțumesc și doamnei Sultanoglu și doamnei și domnului Haș pentru <laughs> faptul că au dat dovadă de atâta disciplină, sunt o echipă foarte bine organizată, ne-au dat atâtea informații în timp scurt. Deci noi chiar avem de învățat de la dumneavoastră. Acum vom începe discuțiile și i-aș ruga pe eurodeputați să adreseze direct întrebarea invitațiilor și nu mai mult de 3 minute. Domnul Preda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Vreau să vă spun că mă bucur că astăzi mă bucur să avem pe coordonatorii ONU din uh, cinci țări din parteneriatul estic. Cel de-al șaselea, din cât am înțeles, nu a putut să ni se alăture. E important să avem acest schimb de opinii. Trebuie să încercăm să dăm dovadă de coerență împreună, așa cum s-a spus, deoarece avem obiective comune. Zic eu, în ceea ce privește dezvoltarea, prosperitatea și stabilitatea acestor țări. Eu cred că ar trebui să acordăm atenție modul în care funcționează sistemul politic din aceste țări. Ieri am consultat un raport pe această temă cu privire la țările din parteneriatul oriental și în această privință eu cred că trebuie să sprijinim proiecte care uh, combat corupția, care îmbunătățesc funcționarea și transparența instituțiilor și care asigură respectarea statului de drept și implicarea cetățenilor în viața politică. Și să nu uităm, de asemenea, proiecte care să promoveze drepturile omului. de eu aș vrea să știu cum anume uh, stau lucrurile în Azerbaijan în această privință. Coordonatorul din această țară tocmai ne-a spus că jocurile europene sunt o mare reușită. Da, poate pe plan uh, sportiv, însă nu pe plan politic. Toată lumea și-a dat seama că cu câteva excepții, Uniunea Europeană, din păcate, nu prea e reprezentat. Din păcate, premierul român a fost acolo, deci eu spun în calitate de eurodeputat român, însă în rest uh, nu a prea fost reprezentată Uniunea Europeană. Deci uh, și din această reprezentare s-a văzut clar că jocurile nu prea păreau europene. Chiar și președintele turc care a marcat acest lucru. A spus cum vorbim noi de jocuri europene când nu vedem aici uh, conducători la nivel înalt, practic, din țările europene. Da, asta e în urma discuțiilor privind drepturile omului, uh, deci înaintea organizării acestor jocuri la Baku. Deci, doamnă Gherceva, din Republica Moldova, aș avea o întrebare în legătură cu Transnistria și proiectele din Transnistria. Ce dificultăți întâmpinați acolo? Există vreo acțiune pentru comunitățile de vorbitori de limba română din Transnistria? Noi am întâmpinat greutăți când am fost acolo, de exemplu, pentru a observa alegerile. A fost practic imposibil să uh, observăm ce se întâmplă. Milițienii ruși, practic, ne-au blocat. Deci, în general, aș vrea să știu ce pondere din finanțarea dumneavoastră din Transnistria, deci care e ponderea finanțării uh, pentru Transnistria statul din Ucraina. Știu că existau multe proiecte în Crimea înainte, însă aș vrea să știu ce se întâmplă. Se mențin proiectele din această regiune sau din estul Ucrainei? De asemenea, ce legătură există între reforme și război? Ați vorbit despre nevoia de a face reforme, însă populația din Crimea se așteaptă la reforme? E chiar asta o dorință a populației sau problema lor e ocupația? cei din regiunile separatiste așteaptă cu adevărat reforme sau practic trec printr-o situație complet absurdă și anume printr-un război? Deci asta e întrebarea. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc, domnule Preda, domnul Plencovici acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. Și doresc să urez bun venit, domnule Sultanoglu, aici și tuturor reprezentanților uh, birourilor UNDP. Mulțumesc pentru prezentări, pentru informare și pentru acest parteneriat care stă la baza activităților UNDP. Și e foarte utilă această prezență globală. Bucurăm de această cooperare activă. Am o observație de ordin general pentru doamna Sultanoglu. Încerc să înțeleg care e bugetul general al UNDP și al Națiunilor Unite în aceste țări ca să înțelegem cum anume sunt finanțate toate aceste proiecte locale și cât de bun este efortul comun alături de fondurile europene. Și în al doilea rând, pentru că vin din Croația, mă bucur de rolul uh, Națiunilor Unite, pentru că ne-ați ajutat să reintegrăm teritorii ale țării noastre în uh, teritoriul constituțional în urmă cu 17 ani și majoritatea dintre dumneavoastră lucrați în țări unde integritatea teritorială nu este garantată. Dat fiind și raportul recent cu privire la politica de vecinătate, Există câteva exemple foarte bune. De exemplu, singura misiune de succes pentru Slavonia de Est, care a reușit într-un an și jumătate să creeze credibilitate politică, susținerea partenerilor și să integreze acea parte în țara mea. Cred că e o experiență pe care ar trebui să o studiem zilnic, fie că vorbim de Ucraina, de Moldova, de Georgia. Cred că ar trebui să fie un exemplu și să vedem astfel de parteneriate și eforturi în sens mai larg. Mulțumesc. Urmează domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi în letonă. Aș avea o întrebare pentru coordonatorul belorus. Sunt prim vicepreședinte al delegației de cooperare cu Belorusia. După cum știți, în cursul acestei săptămâni vom uh, efectua o vizită și aș dori să știu ce părere aveți, ce s-ar putea schimba acolo, dat fiind faptul că urmează alegeri prezidențiale. Simțiți o democratizare a atmosferei în această țară? Se schimbă ceva pentru mass media sau pentru ONG-uri? Se simte un vânt al schimbării în Bielorusia? Mulțumesc! Mulțumesc! Și o întrebare pentru domnul Walker. Știu că avem uh, poziții diferite. ce se întâmplă în Ucraina, vedem că puterea s-a transferat, oamenii sunt strămutați. Am văzut extrema dreaptă și dreapta cauzând probleme la fața locului și aș dori să știu dacă vă împiedică în activitatea dumneavoastră. Urmează domnul Suina. Doamna, mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru declarații. Mine mă interesează zonele conflictelor înghețate. Colegii din Armenia și din Azerbaijan au spus că ar avea proiecte acolo. Aș dori să știu dacă există și proiecte transfrontaliere unde conlucrați. Iar în ceea ce privește Georgia, mi-aș dori să știu, pentru că există problema fermierilor georgeni care trăiesc pe de o parte al celei linii Uh, de demarcație din uh, Abhazia și Osetia de Nord, dar terenurile fermelor lor se află pe cealaltă parte a liniei și aș dori să știu dacă există programe pentru a ajuta aceste activități rurale. Iar întrebările legate de drepturile omului au fost menționate de domnul Preda cu privire la Azerbaijan. Dacă îmi permiteți, aș, mai adăuga ceva. Se vorbea de jocuri Jocurile Europene de la Baku, poate că spuneați că sunt de succes. Poate că sunt de succes în a arăta guvernul, a pune într guvernul într-o lumină frumoasă. Dar uh, și analiza Națiunilor Unite arată că aceste jocuri au dus la și mai multe încălcări ale drepturilor omului, reguli speciale de limitare a raportării pentru jurnaliști, atât localnici cât și uh, internațional. Și nu s-a întâmplat nimic cu uh, opozanții politici închiși. Aș dori să știu ce ne puteți spune despre zona uh, drepturilor omului din Azerbaijan. Mulțumesc, domnul Can. Mulțumesc și bun venit domnului Sultanoglu, secretarul general și tuturor coordonatorilor rezidenți. veniți uh, la momentul potrivit, după părerea mea, pentru că tocmai săptămâna trecută aici în comisie am votat raportul cu privire la revizuirea politicii de vecinătate. Eu sunt un uh, umil raportor. Aștept cu interes discuția cu dumneavoastră în această rupamează și pe mine m-ar interesa răspunsuri la problema dinamicii între Națiunile Unite și UNDP. Aș dori să mai discutăm parteneriatul între UE și UNDP, UE fiind unul din uh, donatorii principali. Cât de bine funcționează acest parteneriat și ce s-ar putea îmbunătăți? Vă mai interesează de asemenea cum ne comunicăm aceste eforturi. Un subiect discutat pe larg în timpul pregătirii a fost problema vizibilității. Um, cred că trebuie să fim mai activi, să arătăm ce facem, astfel încât oamenii din acele țări să știe mai clar ce reprezintă Uniunea Europeană și în ce măsură poate ajuta. Nu toată lumea a fost de această părere și m-aș bucura să aud observațiile dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește numărul de măsuri de îmbunătățire a încrederii în toate aceste zone, Abhazia, Oseția, Transnistria, aș dori să știu care sunt diferențele principale și unde în anume înregistrați rezultatele cele mai bune. Mulțumesc, domnule președinte, sub două minute. Mulțumesc, domnul Cabe. Domnul Carver, mulțumesc. O relație specială cu Israelul, care se află geografic aproape de Iran, situația din Orientul apropiat. M-ar interesa ce aveți de spus despre această abordare și cum crezi că Azerbaijanul ar putea continua, cum s-ar putea mișca uh, pe viitor în contextul procesului de pace din Orientul apropiat. Și în încheiere, domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru introducere și pentru activitatea dumneavoastră în regiune. Mă bucur că Națiunile Unite și Uniunea Europeană lucrează împreună. Activitățile noastre se bazează pe aceleași valori. Mai văd însă multe alte posibilități pentru a aduce o plus valoare la aceste eforturi comune ale noastre. În aceste regiuni ne vom confrunta și pe viitor cu provocări. Există mult prea multe evenimente care nu pot fi prevăzute. Unul dintre obiective ar fi o mai bună conducere, o mai bună guvernanță. Fără aceasta, reformele nu se vor bucura de succes. Pe mine m-ar interesa următorul lucru. Cum am putea duce mai departe dezvoltarea spre o mai bună guvernanță? Ce arată, ce spune, ce spune experiența dumneavoastră? Mulțumim și acum pentru răspunsuri. Eh, V-aș propune să înceapă coordonatorii din aceste țări, în aceeași ordine în care au intervenit anterior, după care îi propun doamne Sultanoglu să încheie. Domnul Mamiche avea o întrebare legătură cu Bielorusia, poate că puteți să răspundeți sau dumneavoastră, domnule Has. Să sunteți foarte disciplinați, nu vom avea probleme. Domnul Alcar. Mulțumesc. Au existat mai multe întrebări pentru mine. Cât privește Crimea, cred că e important să începem arătând că adunarea generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție care respectă integritatea Crimeei de dinainte de criză, ceea ce înseamnă că Crimea e un teritoriu ocupat. Națiunile Unite nu sunt binevenite, nu, nu sunt binevenite acolo nici de guvernul Ucrainei, nici de guvernul Rusiei, sunt motive clare, nu doresc să intru acum în detaliu, pot să fac dacă există interes, dar nu lucrăm acolo în acest moment. Avem această revoluție care respectă integritatea teritorială și cred că e important să distingem între teritoriile deținute în zona Donbass din est, ținute de separatiști, zone care trebuie integrate înapoi în Ucraina conform acordului de pace de la Minsk și se pare că și Rusia dorește același lucru. Încurajează separatiștii să găsească o soluție comună. Situația din Crimea diferă așadar de cea din zona Donbass, în zona de est. Guvernul din Ucraina are pe de o parte o situație de criză, are situație de criză umanitară și probleme de reformă. Sincer să vă spun, trebuie să trateze toate aceste trei aspecte, nu au altă alegere. Ar fi o mare provocare pentru oricine în Europa. Tocmai de aceea e important ca UE să continue să ajute. Nu e ușor, au multe provocări, dar încearcă. Există angajamentul domnului Poroșenko pe toate aceste trei domenii. Și cred că e in, foarte interesantă uh, solidaritatea din interiorul țării. Apoi a mai fost o întrebare despre acele persoane strămutate în interiorul țării. ci e un echilibru dificil de găsit. Trebuie să răspundem la cerințele umanitare, pe de o parte, dar să ne mișcăm repede într-o recuperare uh, rapidă să nu mai oferim cazări temporare, ci locuințe reale pe termen lung. Uniunea Europeană a lucrat acolo cu Banca Mondială și cu Națiunile Unite pentru a genera un astfel de program de recuperare rapidă și cred că acesta e răspunsul rapid pe care trebuie să-l dăm. Problema pe care o văd eu este că pe partea de dezvoltare, de recuperare, pornește mult mai lent decât partea umanitară și nu dorim să intrăm în această capcană de a oferi ajutor pe criza umanitară, când de fapt trebuie să ajutăm să se dezvolte. Și în cele șapte secunde care mi-au rămas, a doua parte a întrebare, dacă am înțeles bine, m-ați întrebat despre stabilitatea politică. Coaliția din Ucraina e foarte fragilă, există motive foarte clare, dată fiind criza. Există un angajament între președinte și prim-ministru. Eu sunt optimist că această legătură va continua să reziste. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să uh, răspund la cele care țin de Moldova. Prima se referă la Transnistria. Într-adevăr, în Transnistria, Agenția ONU pentru Dezvoltare e printre puținele care are acces la acest teritoriu și este bine primită de autoritățile de facto de acolo. Avem două proiecte în Transnistria finanțate de Uniunea Europeană și e vorba de construirea încrederii și de energie și biomasă. E important că în cadrul acestor două proiecte s-au atins uh, rezultate tangibile și mai ales în cadrul proiectului de construire a încrederii avem 30 de proiecte concrete 15 pe partea dreaptă a Nistrului și 15 dincolo de Nistru în Transnistria. Acestea au fost bine primite de comunitățile locale și de uh, cetățeni, ceea ce ne-a permis să avem acces la toate localitățile care ne-au interesat. Am lucrat foarte bine cu beneficiarii locali și cu Comisia Europeană. S-a mai pus o problemă legată de vizibilitate. Aș spune că vizibilitatea este un proces în sine, care presupune eforturi continue și concentrate, e foarte important, uh, înțeleg, și ne dorim să obținem foarte bune rezultate în ceea ce privește creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu valoarea ajutorului primit din partea Uniunii Europene și felul în care Europa le poate îmbunătăți viața cetățenilor, le poate pune la uh, dispoziție beneficii din punctul de vedere al uh, nivelului de trai, siguranței și așa mai departe. Trebuie în continuare să ne asigurăm că există o democrație funcțională și uh, o guvernanță eficientă. Eu trebuie să spun că aici schimbarea trebuie să provină din interior și noi nu putem să facem decât să, con, să, să construim, să consolidăm puterea uh, societății civile pentru a impune principiile democrației. Mulțumesc, uh, domnul Scott. Mulțumesc, voi răspunde la trei întrebări. Prima întrebare se referea la linia de demarcație instituțională dintre Osetia și Georgia. Există un program destinat uh, agricultorilor de ambele părți ale acestei linii de demarcație. Se pune problema libertății de mișcare. Este dificil aici, chiar și pentru familii, pentru membrii aceleiași familii să uh, circule liber și să se întâlnească așa cum spunea și raportul uh, ONU pentru drepturile omului, este o zonă ce separă comunități uh, și această linie de demarcație continuă să se extindă, trebuie să continuăm să cerem părților implicate să respecte acordurile internaționale și să elimine aceste bariere, dar în ceea ce privește măsurile pe care le putem lua. Aici uh, răspunsul meu se leagă de următoarea întrebare, care sunt poveștile de succes în ceea ce privește măsurile de construire a încrederii. Vă voi vorbi despre un uh, proiect uh, concret la scară largă, sprijinit sistematic de către Uniunea Europeană pe o perioadă de 5 ani și care a jucat un rol foarte important în construirea încrederii între, uh, în teritoriul Abhaziei, dar și în restul Georgiei. Proiectul nostru a contribuit la creșterea impactului ONG-urilor în uh, consolidarea încrederii între uh, cetățenii din Abhazia și ceilalți georgieni. Este unul dintre puținele proiecte internaționale care a reușit să sprijine ONG-urile din Osetia de Sud, de asemenea, care se află continuu uh, sub uh, atac, uh, sunt sunt considerați spioni și agenturi străine, însă um, proiectul nostru a avut un impact foarte bun, am reușit să transmitem și mesajul că acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, pentru că ne dăm seama că este nevoie de mai multă credibilitate a Europei în această parte a lumii. În ceea ce privește guvernanța, o al treia întrebare legată de Georgia, cred că rolul Uniunii Europene în sprijinirea bunei guvernanțe este subliniat mai ales acum în situația de criză provocată de inundații. Însă aceasta ar trebui să fie dublată de măsuri pentru dezvoltare economică și de o abordare pe termen lung către dezvoltare durabilă. În concluzie, aș spune că aceste probleme de guvernanță ar trebui să uh, facă parte dintr-un plan integrat al Uniunii Europene pentru consolidarea vecinătății estice. Mulțumesc, domnul Buseto. În legătură cu întrebarea despre activitatea noastră în uh, zonele de conflict uh, înghețat, Mm, trebuie să vă spun că nu avem autoritatea de a activa în Nagorno-Karabakh. Nu putem decât să-i ajutăm pe cei care mm, părăsesc zona, care, care sunt uh, care fug de conflictul din regiune, dar mai mult decât atât nu prea putem face. În cazul Armeniei aș mai spune că ne concentrăm în activitatea noastră împreună cu Uniunea Europeană asupra uh, luptei anticorupție. Dar încercăm să sprijinim în același timp angajamentul cetățenesc. Lucrăm cu femei, cu lideri locali. În Armenia avem și o provocare de ordin demografic. Cam 1% din populație mm, migrează în fiecare an, pleacă din țară. Provocarea noastră este de a convinge tinerii să rămână în țară și, de a se, și să se angajeze în uh, societate ca factori activi. Deci organizăm activități ce țin de o democrație participativă după model european. Avem de asemenea programe ce țin de respectarea drepturilor omului în direct parteneriat cu Uniunea Europeană. În următoarele luni, uh, în continuare, acestor programe vom uh, aborda o serie de teme ce țin de profilul uh, local uh, din Armenia. Domnul Brock. Da, desigur, cred că Uniunea Europeană se bucură de o atenție sporită în regiune. Pot să vă spun că se acordă multă atenție activității agențiilor europene în zonă. Vă spuneam că acum se desfășoară Jocurile europene de la Baku, în Azerbaijan, participă și atleți armenieni. Aici societatea civilă și mass media au reflectat activitatea ONU suntem gata să sprijinim în continuare această țară și să urmăm recomandările uh, ce provin din partea uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului și uh, în cadrul revizuirii Cartei Drepturilor Omului avem colegi la Geneva care se ocupă direct de problemele drepturilor femeilor și am participat în revizuirea Convenției Europene pentru Drepturile Omului Lucrăm de asemenea în uh, domeniul uh, tot legat de drepturile femeilor, în combaterea violenței domestice, în susținerea mamelor uh, singure. Cât privește conflictele înghezate, cum spunea și colegul meu, nu avem un mandat în acest sens în Armenia, Georgia, Azerbaijan, credem că toate activitățile pe care le desfășurăm au totuși un impact indirect asupra acestor zone de conflict înghețat. S-a menționat aici Israelul. Nu sunt uh, un specialist în geopolitică, dar știu că există în Azerbaijan comunități evreiești foarte bine situate care uh, promovează toleranța și conlucrarea pașnică și alte grupuri uh, sau minorități religioase sunt active în organizarea întâlnirilor internaționale pe tema toleranței față de diverse culturi. O să mă opresc aici, dar trebuie, pot să vă spun că lucrăm în strânsă cooperare și cu delegația europeană în Azerbaijan și am discutat acest tip de probleme, adică cum să rezolvăm problemele specifice de la fața locului și iată, am vorbit și eu doar 3 minute. ¿Quiere decir algo antes de que la señora Sulta lo que usted mai dorește cineva să spună ceva înainte să-i dau cuvântul doamnei Sultanoglu? Dacă nu, doamna Sultanoglu, vă rog, vă rog aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eh, delegați, a fost o dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru interesul pe care l arătați în activitățile noastre. Trebuie să vă spun că apreciem foarte mult cooperarea dintre organizațiile noastre. Am să mă refer la câteva dintre întrebările de ordin general pe care le-am auzit aici. Sigur că reprezentanții noștri din țările din regiune au uh, reușit, sper, să vă facă să înțelegeți cam la ce se referă activitățile lor și la, cu ce provocări se confruntă, puteți să ne contactați în continuare prin intermediul biroului de legătură de la Bruxelles. Uh, programul ONU pentru dezvoltare figurează și în indexul pentru transparență, deci tot ceea ce facem și toate informațiile noastre sunt uh, disponibile, sunt publice. Am să încep aici cu Belarusul în continuare pentru că colegul de acolo nu poate n-a putut participa la discuție. Ce observăm acolo și cred că majoritatea colegilor vor, mă vor susține, observăm o creștere a interesului, a curiozității din partea guvernului de a se implica în democratizare, o bună guvernare, uh, chestiuni ce țin de statul de drept și în, înțelegem că, adică guvernul uh, înțelege că drepturile omului nu um, mai reprezintă, nu reprezintă o problemă de politică externă, ci este o problemă internă de care trebuie să o țină seama. Trebuie să ținem însă cont că lucrurile evoluează lent, e vorba de un proces care cred că nu se va finaliza până în octombrie, dar deja se simte o adiere a vântului schimbării, dacă pot să spun așa, se schimbă tonul, ehm, folosim instrumente ehm, precum eh, revizuirea celor de care vorbea colegul meu. În Azerbaijan am reușit să Um, inițiem acest proces prin revizuirea drepturilor persoanelor cu handicap, de exemplu, deci este un pas înainte. De asemenea, am sprijinit societatea civilă de câțiva ani încoace, direct sau indirect, în multe dintre proiectele pe care le avem la nivel local. Aș spune proiecte care se ocupă de bolnavi de HIV, SIDA și așa mai departe. Am lucrat cu asociații de jurnaliști în acești ani pentru a avea vizibilitate. Deci, acest proces este în desfășurare și ne dă speranță că lucrurile merg în direcția bună. În ceea ce privește finanțele, finanțările pentru această regiune, Știți, deci, e vorba de Balcanii de Vest, inclusiv uh, Albania, Caucazul și cinci uh, uh țări uh, din Caucaz, apoi Turcia și ca donatori avem uh, Uniunea Europeană și Statele Unite. În aceste state nu avem uh, fluxuri de resurse direcționate, dedicată acestor țări. Deci trebuie să lucrăm în cadrul unor parteneriate. În regiune, în regiunea despre care vorbim, Uniunea Europeană este cel mai mare partener, împreună cu alți uh, parteneri cu care lucrăm uh, pe plan bilateral pe proiecte specifice ce țin de mediu, drepturile omului și așa mai departe. În cadrul noi agende pentru dezvoltare, încercăm însă să punem accentul pe resursele domestice, pe resursele locale de finanțare. Deci ne apropiem tot mai mult de guvernele respective pentru a crea linii bugetare dedicate programelor pe care vrem să le vedem puse în aplicare. Din punct de vedere financiar, uh, sumele alocate anul trecut s-au uh, situat în jurul la 370 de milioane de dolari. Anul acesta ne așteptăm la vreo 400 de milioane de dolari, dar o mare, mare parte, de fapt uriașă parte din acești bani, provine din parteneriatele despre care vă vorbeam. În ceea ce privește distribuirea între Uh, parteneriatul estic și celelalte state, discutam cu colegul Harvst, e vorba cam de o treime, dar asta nu este o regulă, pur și simplu așa s-a întâmplat până acum. În termen de guvernanță, cum uh, lucrăm, cred că am vorbit despre asta când am vorbit despre Belarus și colegii mei s-au referit la partea la, la acest uh, domeniu. Acum ne propunem să elaborăm programe multianuale pentru toate statele din parteneriatul estic, cu excepția Ucrainei și Moldovei. Cu excepția Ucrainei și Moldovei, toate uh, statele din uh, regiunea parteneriatului estic au programe multianuale pentru următorii doi ani care promovează prioritățile noastre în aceste state. Deci aproape în toate cazele avem programe de dezvoltare rurală, crearea de locuri de muncă, energie și mediu și, desigur, buna guvernanță. Aceste programe vin din ce în ce mai răspândit. Acum, pentru că avem nevoie de informații în această regiune, am întreprins niște studii cu o participare destul de amplă din partea diverselor foruri, societate civilă, mediu academic. Am organizat și consultări online, întrebându-i pre oameni ce își doresc pentru viitor. Și indiferent de țara uh, din care proveneau răspunsurile, Primele trei răspunsuri au fost următoarele. Locuri de muncă, servicii de calitate în sănătate și educație și guverne cinstite și responsabile. Nu uh, neapărat în această ordine, dar acestea au fost uh, primele uh, sau cele mai frecvente răspunsuri. Deci noi trebuie să-i ajutăm pe oamenii din regiune să își atingă aceste obiective. În ceea ce privește parteneriatul cu Uniunea Europeană, așa cum am spus, unul dintre partenerii noștri cei mai uh, fideli și uh, de încredere, ne-am concentrat în ultimii ani, în ultimii doi ani, mai ales asupra uh, ridicării acestui parteneriat la un nivel de parteneriat strategic Adică mm, am încercat să construim împreună o strategie și să avem un angajament strategic la nivel local, regional. Am uh, organizat uh, întâlniri cu factorii de decizie pentru a decide mijloacele și instrumentele pe care le putem folosi și noi și Uniunea Europeană pentru a uh, ridica calitatea vieții. Sigur că orice parteneriat cu Uniunea Europeană trebuie să furnizeze plus valoare și sigur că este și în interesul uh, statelor membre să uh, colaboreze cu uh, Comisia. Ideea este însă că fiecare are o idee diferită despre ceea ce ar trebui să contribuie la acest parteneriate. Apoi trebuie să ținem cont de poziționarea la nivel global a ONU și de faptul că um, fără încetare, Uniunea Europeană promovează valori democratice și respectul drepturilor omului. Aceste trăsături uh, poate nu au fost atât de vizibile pe cât ne-am fi dorit în ultimii ani, dar acum începem să avem, fim mai bine înțeleși și am văzut în ultima vreme că am reușit să aducem o mai bună vizibilitate pentru Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de să afișăm drapele și pancarte, ci am reușit să facem oamenii să înțeleagă care este contribuția Uniunii Europene pentru schimbarea în bine a vieților lor. Beneficiarii, până la urmă, sunt oamenii și ei sunt cei care trebuie să înțeleagă ce foloase pot trage de pe urma parteneriatului cu Uniunea Europeană și care sunt perspectivele lor în context european. E foarte important și în continuare ca o condiție pentru această vizibilitate să fim uh, flexibili în legătură cu toate activitățile noastre, pentru că există foarte multe nivele, nu așa? Există nivelul politic central, uh, superior, unde se iau deciziile strategice, dar cel mai adesea oamenii de la fața locului nu înțeleg acest lucru și trebuie ca lucrurile să fie traduse pe înțelesul lor. Cred că capacitățile pe care le avem în teren ne permit să susținem uh, și în continuare eforturile de a îmbunătăți calitatea vieții în uh, țările noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. La calitatea de la informație, cum de la calitate. Mulțumim și noi pentru informații, pentru modul atât de profesionist în care a intervenit echipa dumneavoastră. Ne-ați oferit niște informații foarte necesare într această perioadă atât de dificilă. Deci, dați fiindcă eu sunt cel care acum am onoarea de a prezida această reuniune, vă spun că sunteți oricând bineveniți. Acum facem o scurtă pauză până la ora 10.30. Appreciate it very much. Yes. no, no, no.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 luptă pentru o mai bună finanțare pentru a asigura un acces mai bun la tratament și la diagnosticarea pentru uh, SIDA, HIV, malarie sau tuberculoză în țările cu venituri reduse. După cum știți, colaborarea cu un ONU este foarte importantă pentru noi. Organizația dumneavoastră este un partener indispensabil. ONU e un for unic pentru a avea o dezbatere în legătură cu principalele provocări cu care se confruntă omenirea. Săptămâna trecută două personalități importante au fost aici, Ban Ki-moon, secretarul general, și domnul Gutesa, președintele adunării generale. Ambii au subliniat nevoia de a avea o cooperare și mai sporită în ceea ce privește anumite provocări, mai ales atunci când problemele respective sunt uh, interrelaționate și pot fi uh, abordate la oaltă. Anul 2015 va fi un an important pentru dezvoltarea durabilă și știm că dumneavoastră veți fi cei care uh, vor promova un nou cadru ambițios. Va fi o ocazie unică pentru ca toți agenții, toate țările să fie conștienți că dezvoltarea durabilă și migrația sunt uh, strâns legate între ele și că drepturile omului, combaterea terorismului și extremismului uh, Uh, se pot face mult mai bine atunci când este încurajată o dezvoltare durabilă. Asta, bineînțeles, necesită mijloace ambițioase pentru uh, agenda post-2015, deci mijloace financiare și o supraveghere adecvată. Dumneavoastră sunteți astăzi aici pentru a ne împărtăși punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu aceste priorități comune pe care le are Uniunea Europeană Uh, și Organizația Națiunilor Unite. Vă dau cuvântul, după care vom avea dezbatere cu membrii comisiei noastre. Si, monsieur le président, euh, mesdames et messieurs les parlementaires européens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Euh, cette invitation euh, qui m'honore. Je me souviens avoir été... Vă mulțumesc pentru această invitație. Mi-aduc aminte, am fost și eu uh, parlamentar între 1993 și 1999 îi salut pe eurodeputați și vă spun încă o dată că vă respect foarte mult instituția. 10 minute nu e prea mult timp, însă totuși va fi suficient. Voi încerca să fiu rapid. Subiectul pe care îl vom aborda astăzi e un subiect de politică internațională, practic prioritar, deci pe locul 1. Președintele Lula, când era la putere în Brazilia, obișnuia să spună că nu în Iran sau în Corea de Nord există cel mai mare risc atomic, cel mai mare risc nuclear e foametea în lume, sărăcia extremă. Eu cred că astăzi, uh, văzând ce se întâmplă în bazinul mediteranean și în alte bazine, însă mai ales în Marea Mediterană, deoarece aici suntem noi afectați direct, vedem cu mii de oameni care nu știu să înoate, care uh, se urcă în niște ambarcațiuni încropite pentru a putea să ajung, pentru a putea ajunge în Italia sau în Grecia, punându-și în pericol viața. Din păcate, trebuie să vă spun că deseori sunt șocat să aud cum responsabili politici europeni nu vorbesc decât despre combaterea imigrației. Spun că noi vom fi la putere, nu va, nu va mai exista imigrație. E greu să spui așa ceva. Eu nu văd cum se poate stăvili acest fenomen? Cum poți să oprești sute de milioane de persoane? Idealul ar fi să le furnizăm bunurile publice mondiale acestor populații. La ce mă refer când vorbesc despre bunuri publice mondiale? Apă potabilă, hrană, bineînțeles dreptul la medicamente, la vaccinare, la educație și la um, igienă. De asta avem nevoie dacă vrem să dezvoltăm uh, program private de economie. Eu sunt împotriva unei asistențe uh, pur și simplu, însă fără această dezvoltare publică nu putem obține nimic. În acest context vedem că un miliard și jumătate de persoane trăiesc, câștigă sub un dolar și jumătate pe zi. Acești oameni nu au drepturile acestea, nu au dreptul la aceste bunuri publice și aceste persoane care au telefoane portabile conectate la internet știu câte bogății există la o distanță nu prea mare de ei. Toate astea puse cap la cap duc la o situație explozivă, atât pe plan migratoriu, cât și uh, în ceea ce vrește extremismul, deoarece extremiștii se hrănesc de pe urma acestui fel de disperare. Acesta a fost prima mea observație. A doua observație. În același timp, țările donatoare, țările din OCDE, țări care sunt afectate de crize economice și financiare importante, printre care și țara mea, e un exemplu. Bugetele sunt din ce în ce mai greu de mm, elaborat. Extremiștii sunt în creștere. Multe persoane sunt nemulțumite și când le cerem oamenilor să dea mai mult pentru cei care sunt la 4.000-5.000 de kilometri de departare, ne răspund că și ei suferă. Astfel, asistența publică pentru dezvoltare scade Uh, cu excepția țărilor din nordul Europei, cărora le mulțumesc, deci asistența și cu excepția britanicilor. Deci asistența publică pentru dezvoltare e pe cale să scadă. Deci avem un efect practic aici de farfecă. Nevoile explode, explodează acum, deci pentru a combate sărăcia și schimbarea climatică, două lucruri strâns legate și pe de altă parte avem venituri care scad. Pentru asta e nevoie de o reacție și reacția se numește finanțare inovatoare pentru dezvoltare. Există cinci activități economice care beneficiază enorm de mult de pe urma globalizării. Turismul masiv, asta datorită transporturilor aeriene, tranzacțiile financiare cu uh, programele algoritmice matematice, acum uh, într-o zecime de secundă au loc mii de tranzacții. Internetul, reamintesc că în ultimii 20-10 de ani bursa a avut de câștigat foarte mult datorită internetului. Există țări care plătesc uh, impozite foarte mici, de 2% în părțile fiscale, în al, 5, al patrulea rând de telefonia mobilă și în al cincelea rând petrolul, gazele, minele, zăcămintele ca să des- lansez dezbaterea, vă dau două exemple. În 2006, cu președintele Chirac, cu președintele Lula și Lagos din Chile, însă și cu domnul Ban Ki-moon, care era ministrul de externe în Corea de Sud, am lansat o idee. Și anume, să luăm un euro sau un dolar uh, pentru fiecare bilet de avion. Am avut loc o dezbatere atunci în Parlamentul uh, francez, Uh, mulți, practic, s-au uh, uh, chinuit din răsputeri să spună că Franța vrea să schimbe lumea, că vrea să dea lecții altora. Deci am reușit să o facem în 13 țări. Deci, practic, să impunem prin lege uh, această contribuție de solidaritate obligatorie. Deci un dolar pentru fiecare bilet de avion. Am a, a, a, în șase, în șapte ani am adunat 2 miliarde 600 de milioane și am hotărât să ne axăm pe obiectivul mileniului 6, combaterea sidei malariei. 8 copii din 10 care sunt tratați uh, de SIDA, deci sunt tratați, deci 8 din 10 care sunt tratați din păcate, sunt foarte mulți, însă 8 din 10, deci sunt tratați datorită Unit Ed, organizație finanțată cu această contribuție solidară de 1 dolar la bilet de avion. 350 de milioane de tratamente împotriva malariei au fost finanțate și 2 milioane și jumătate de copii uh, afectați de tuberculoză au fost tratați. Deci e ceva mic, însă iată că această contribuție microscopică de solidaritate putea să schimbe lucrurile. De ce nu se știe asta? Nu suntem pe teren, noi nu avem jeep-uri, nu avem tricouri, uh, șapcă, unitet, însă noi finanțăm uh, UNICEF-ul, Medici Fără Frontiere, finanțăm mari fundații. Un al doilea exemplu care se va crea recent la Addis Abeba, Unit Life șase șefi de stat din Africa au hotărât să dea 10 cenți pentru fiecare baril de petrol sau un dolar pentru uh, livra de uraniu. Deci resursele din solul Africii, din țările care au uh, norocul de a avea un sol bogat. Deci acestea, aceasta este o dovadă de solidaritate între țările din Sud pentru a combate malnutriția. Peste 32% din copiii din lume sunt afectați de malnutriție, cu consecințe cerebrale îngrozitoare, consecințe care explică, de exemplu, uh, deficiențele de dezvoltare la nivel continental, dacă ne gândim la Africa sau la India. Deci iată ce vreau să vă spun în introducerea mea. E suficient ca șefii de stat și de guvern să aibă voința. Nimic nu e mai bun decât această voință la acest nivel înalt deci le cerem și parlamentarilor să facă presiuni, să cerem opiniei publice să facă presiuni. De-aia sunt eu aici. Vă, vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat să vin aici. Trebuie să vă spun că mai avem și alte exemple de finanțare inovatoare. Mă gândesc aici la o taxă microscopică asupra tranzacțiilor financiare, 0,01% pe produsele derivate. Nimeni n-ar sărăci în urma plătirii acestei taxe, însă cu banii adunați s-ar putea schimba modul în care evoluează lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Aliot Mari pentru a începe dezbaterea. Gracias, președinte. Eh, je, je voudrais, uh, à mon... La rândul meu și eu aș vrea să vă spun că e o bucurie să-l revăd pe domnul Filip Dostăblazi. Știu cât de angajat este dumnealui în acest domeniu de ani de zile. Dumnealui e dovada grăitoare că atunci când vrei să faci ceva, e posibil. Asta e lecția pe care trebuie să o învățăm cu toții astăzi aici. Într-o lume în care de multe ori există declarații uh, răsunătoare, însă care nu sunt urmate cu nimic practic, mai ales la nivel financiar deci cred că ceea ce faceți dumneavoastră e un exemplu foarte bun de urmat. Aș avea câteva întrebări pentru a lansa o dezbatere. E clar că SIDA e un motiv de îngrijorare major în Africa. Îngrijorare majoră în Africa. UNITED uh, uh, se ocupă de SIDA și pe alte continente? Sau vă concentrați doar pe continentul african? sau da, există o deschidere în acest sens. Ceea ce mă uimește pe mine mult în domeniul imigrației e următorul lucru. Imigrația are o legătură foarte strânsă cu instabilitatea anumitor țări. Oamenii fug de moarte, practic. Și sunt de acord cu ceea ce a spus acum câteva clipe. Atunci când oamenii nu au nicio perspectivă decât să moară acolo, ei încearcă, chiar dacă își pun viața în pericol, să meargă în țări care li se par mai sigure și care le pot asigura un minimum vital pentru a supraviețui și pentru a-și ajuta familie. Și e clar că atât timp cât asta rămâne așa, oamenii nu vor face asta. Să uitați-vă nesiguranța, riscurile, conflictele, cât de mult s-au escaladat acestea în Africa, dar și în Orientul uh, Mijlociu. E clar că acest fenomen al uh, emigrației va deveni uh, uh, și mai uh, pregnant. De multe ori ar fi bine să acționăm uh, în țările de plecare nu la sosirea imigranților, atât pe plan uh, diplomatic, politic, dar și pe plan economic și social, ajutând populațiile locale să se dezvolte și să beneficieze de o mai bună sănătate. Deci aș vrea să știu cum se înscrie acțiunea unității într-un plan care trebuie să fie mai general și, bineînțeles, ar trebui să, se, să fie implicate toate țările vizate, Europa, însă nu doar Europa, deoarece orice țară care e percepută ca fiind mai sigură și mai bogată decât țara ta, va atrage, practic, imigranți. Și știm că acest fenomen poate destabiliza, bineînțeles, țările respective. Vă mulțumesc, domnul Plencovici, are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să evoc perioada când dumneavoastră erați ministru de externe francez și eu eram uh, atunci uh, uh, în post la Paris. Știu ce eforturi a făcut președintele Chirac, știm cât de mult dumnealui s-a implicat pentru a uh, structura această solidaritate față de cei care au nevoie uh, de ea. A fost foarte interesant să auzim analiza dumneavoastră, să aflăm câți bani s-au adunat în urma acestei inițiative de a taxa fiecare bilet de avion cu un euro, respectiv un dolar. Au trecut de 7-8 ani de atunci și a fost interesant să aflăm ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează parteneriatele cu cele mai mari instituții financiare globale și mondiale, ă, europene care e contribuția, care ar putea fi contribuția Uniunii Europene, cum ar putea deveni aceasta mai vizibilă la nivel internațional? Asta e întrebarea mea. Vă mulțumesc, domnul Peiu. Oui, monsieur le sec... Domnule secretar general adjunct, în primul rând, știm cu toții că prezentarea dumneavoastră e remarcabilă. Însă în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. E o luptă pe care o purtăm de 20 de ani. Acum 20 de ani, ă, chiar și aici în Parlamentul ăsta, mulți s-au bătut ă, joc de noi când am lansat, de exemplu, în mandatul anterior un text. A fost foarte greu să-l adoptăm. Avem impresia că întotdeauna avem o întârziere de 20 de ani. Întâmpinăm mari greutăți și când vedem ce se întâmplă cu negocierile în ceea ce este clima, vedem, știm că va fi o cauză a migrației și o cauză a greutăților. Însă vedem cu cât încetineală guvernele uh, reacționează la, practic, în aceeași în, practic la, în același timp cu evenimentele și asta o să ne coste foarte mult. Referitor la ceea ce ne spuneați dumneavoastră, eu vă mulțumesc foarte mult. E o perspectivă uh, pe care o împărtășim. Dumneavoastră sunteți medic în munca dumneavoastră în malaria și SIDA, ați, fost, ați făcut o treabă remarcabilă. Însă aș vrea să mă refer la educație. În Franța acum se vorbește mult despre contribuția relativă și legătura relativă între sănătate și educație. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre educație. Multe țări africane au nevoie, cer această cooperare în domeniul învățământului. O altă întrebare care ne permite să facem legătura cu planul uh, european. Alocarea veniturilor obținute din această taxă. Cum v-am putea ajuta aici cu precizie? Vedem cât de greu e să punem în uh, practică ideea. Nu toate țările participă la această taxă, unii spun că va fi denaturată și concurența, ceea ce e îngrijorător, însă în același timp unii șefi de state, unii premieri, cum ar fi cel din Spania și Franța, cer ca veniturile din aceste taxe să fie alocate pentru niște um, domenii prioritare. Care sunt acestea? Sunt numeroase. De asemenea, de ce spre ce proporție vorbim? Să folosește o proporție? Da, însă uh, cât de mare va fi această proporție? Vom fi la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm sau nu? Deci astea sunt întrebările mele și vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Domnul Hagi Gheorghiu are cuvântul acum. Εδώ. Mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, domnule secretar general. Vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le faceți pentru a soluționa aceste probleme. Dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că există o serie de actori și de factori care influențează apariția acestui mare val migratoriu, lipsa de apă potabilă, de perspective, de educație. Însă eu cred că din perspectiva dumneavoastră lipsește un element care poate e cel mai important, după părerea mea, și anume conflictele, războaiele. Războaiele care sunt provocate de unii doar. Pe mine mă uimește faptul că nici măcar n-ați menționat conflictele, războaiele în prezentarea dumneavoastră. Provocarea de conflicte, mai ales în zonele de origine ale imigranților, e uh, un domeniu în care putem acționa sau nu, sau pur și simplu îl lăsăm pe din afară. Bineînțeles că avem problema apei potabile, alimentelor, a sărăciei, a educației, Însă să nu uităm că poți să trăiești într-o anumită zonă. Deci chiar dacă ești sărac, poți să trăiești cât de cât fericit dacă te simți în siguranță. Eu cred că ar trebui evaluată și tocmai uh, această nesiguranță și lipsa de securitate pe care o au oamenii. Domnul Epitleius. Mulțumesc, domnule președinte. În secolul 21 există situații inacceptabile. Situații inacceptabile care produc acest val de imigranți. Însă, această filozofie conform căreia mulți pleacă ce văd că țările vecine se descurcă mai bine, sunt mai bogate, deci că asta ar fi un magnet pentru imigrație. Asta e foarte diferit de filozofia, nu e foarte diferit de filozofia piraților de acum câteva secole. Erau oameni care vedeau că există zone mai uh, bogate și pur și simplu mergeau să le atace. Deci nu e posibil să acceptăm această situație. Trebuie soluționate problemele de la rădăcină. Trebuie ajutate din punct de vedere economic aceste țări. Guvernele din aceste țări trebuie să fie democratice și nu trebuie să permitem o exploatare a popoarelor în continuare și o exploatare a resurselor, uh, fără de care să beneficieze și localnicii. Dacă vrem siguranță, trebuie să ne ajutăm, să ne asigurăm că ajutoarele pe care le dăm nu rămân în mâinile guvernului, ci ajung chiar la populație. Aceștia trebuie să fie Cetățenii trebuie să fie beneficiari, deci trebuie să vedem cum uh, se structurează cooperarea UE cu ONU în această privință. mulțumesc, también, señor Domnul Mialmon, mulțumesc. Ca și domnul Peion, am și o întrebare în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. 11-12 țări s-au luat angajamente, printre care și Spania. Însă ar vrea să știu ce alte țări din comunitatea internațională sprijină această propunere de finanțare sau și-au luat angajamente. În al doilea rând, Printre aceste idei inovatoare de finanțare, atât de necesare în momentul în care multe țări uh, dezvoltate trec prin consolidare uh, fiscală și bugetară, deci ce alte idei există? De asemenea, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla cu agenda post-2015 care va fi stabilită la summitul din toamna asta de la New York? Sunteți optimist? Cum evaluați procesul uh, care va duce la această agendă post-2015. Domnul Panțeri. Grazie, grazie di essere qui. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Subliniez și eu importanța uh, activității dumneavoastră și a rolului pe care îl aveți. E important să se poată interveni uh, pentru a oferi asistență umanitară. Însă aș vrea totuși să vă pun două întrebări pentru a vă stârni cumva. Dumneavoastră știți, sunteți conștient de faptul că pentru a putea face față problemelor, dacă nu îndepărtăm cauzele, am putea să ne confruntăm practic cu o groapă fără fund. De multe ori mai avem o altă problemă stânga, brațul strâng, mâna stânga ONU, nu știe ce face mâna dreaptă. Avem o parte a ONU care se ocupă de activități umanitare și avem uh, și partea cealaltă grandioasă, ONU politic, brațul politic. Însă parcă ar fi un câine care își uh, mușcă coada, din păcate, de multe ori. Un al doilea element se referă la politica de cooperare și mai ales dacă ne referim la continentul african, dumneavoastră știți foarte bine că e un uh, teritoriu foarte dificil. De multe ori pentru UE e greu să facă acolo politici de dezvoltare. Avem și China care e prezentă pe continentul african într-un într mod foarte preponderent. Deci vreau să știm cum se înscrie activitatea de cooperare și de ajutorare oferită de ONU? Legătura între cooperare și, ajuta, și ajutorare și democrație e fundamentală. <laughs> Riscăm să oferim asistență financiară despoților care nu vor uh, produce efectele scontate. Deci e important să existe și această reflexie, tocmai pentru ca acțiunile Uniunii Europene să se înscrie practic pe aceeași linie cu cea pe care dumneavoastră intenționați să o aveți, mai ales în Africa. Deci acestea sunt cele două aspecte uh, în legătură cu care aș vrea să știu ce gândiți. Vă mulțumesc, domnul Joffrein. Secretar general adjoint, euh, permettez-moi euh, à mon tour de, de vous remercier de Vreau și eu să vă mulțumesc pentru această uh, expunere care ne arată că ne aflăm în fața unui dublu imperativ, unul moral, evident, desigur, și imaginați-vă că lumea ar avea din ce în ce mai mulți uh, săraci și din ce în ce mai puțini oameni bogați, dar pe de altă parte este imperativul propriului interes. Situația descrisă de noastră este una reală și devine din ce în ce mai mult o chestiune politică. Uh, inovația unor instrumente precum cele de finanțare inovatoare este, servește deci propriul nostru interes, uh, interesul statelor membre ale Uniunii Europene, de exemplu. Uh, poate sunt simplist sau naiv, dar știți, cunoașteți care sunt atribuțiile și puterile Parlamentului European. Ce poate face și ceea ce nu poate face sau uh, chestiunile în legătură cu care Parlament, Parlamentul European este izolat în contextul european. În acest, în acest uh, for trebuie să discutăm exclusiv despre felul în care Parlamentul European vă poate ajuta pentru a pune în aplicare mm, noile instrumente ale finanțării inovatoare. Și aș vrea să știu care sunt acestea. Mulțumesc și am să pun eu ultimele întrebări. Punând un exemplu, un par... Vă voi da un exemplu. De exemplu, care e nivelul nostru pentru a avea un plan de dezvoltare durabilă? Și în al doilea rând, ce credeți uh, în legătură cu aspectele asupra cărora ar trebui să acționăm pentru a avea, pentru a obține niște rezultate reale, un efect real? D'abord, merci. Uh... Mulțumesc tuturor pentru întrebări. Toată lumea s-a referit la chestiuni esențiale. În primul rând, trebuie să vedem că, să observăm că există trei tipuri de globalizare. Cea a economiei, care a început de mult și care astăzi ajunge pe noi culmi, globalizarea comunicațiilor, total modificată de apariția internetului și ne lipsește o a treia globalizare și anume cea a solidarității. Prima, cea a economiei, a fost realizată de oamenii de afaceri. Oamenii de afaceri gândesc și acționează global. Nu veți găsi pe cineva care vrea să vândă produse doar în Franța sau în Spania. Vor să vândă peste tot. Globalizarea comunicațiilor a fost realizată tot de oamenii de afaceri, dar um, globalizarea solidarității ține de oamenii politici și aceștia depind foarte mult de factorul local. Politicienii se uită la cum vor da pentru public, cum vor arăta pentru public uh, la alegerile de peste 2, 3, 4 ani. Trebuie la un moment dat să decidem că politica se face pe 10, 20 de ani, 30 de ani. Asta ar putea aduce și o globalizare a solidarității. Astăzi, uh, un articol din uh, Financial Times arăta că există un uh, număr în creștere de milionari pe planetă și aceștia pot contribui la o uh, globalizarea solidarității de asemenea. În ceea ce privește unitatea de lucru pentru Africa, se, care se concentrează asupra țărilor celor mai sărace, se concentrează asupra, asupra uh, HIV-SIDA, tuberculozei, vorbim despre uh, vorbind despre SIDA, despre SIDA în rândul copiilor, 98% din copiii afectați de SIDA în lume sunt uh, din Africa. Uh, de asemenea, peste 90% dintre femeile însărcinate bolnave de uh, SIDA. Nu vă mai dau și cifrele pentru tuberculoză. Avem o problemă majoră. De, așa cum spunea și altcineva aici, cu războaiele. Domnul Gheorghiu vorbea despre războaie, ehm, alții se refereau la problema apei, a alimentelor, a migrației datorate războaielor. Este cert că sărăcia extremă a fost întotdeauna o consecință a violenței, a conflictului, a războaielor. Atunci când cineva e foarte sărac, când un popor e foarte sărac, există imediat conflicte. Apar imediat conflicte, este o relație proporțională, evidentă, între sărăcia extremă și violență. Unii foarte curajoși spun că dacă <coughs> îi vindecăm pe toți bolnavii, vom ajunge să fim curând 15 miliarde de oameni pe planetă. Dar trebuie să vă spun că pentru familiile foarte sărace de pe continentul african uh, nu este Ideea este că trebuie să ai 8 copii ca să fii sigur că măcar 4 supraviețuiesc. Ehm, dacă creștem uh, rata economică pentru o, uh, pentru o țară, sigur că va crește și nivelul uh, sau va, va scădea nivelul sărăciei. Noi uh, Trebuie să um, instilăm valori educaționale în rândul copiilor. Trebuie să creștem uh, nivelul cunoștințelor pentru a crește uh, nivelul de civilitate și nivelul de respect pentru viața celuilalt. Sigur că în ziua de astăzi, uh, așa cum spunea și doamna Mariu Marie și domnul Andrei Gheorghiu, războaiele sunt cele care dislocă populațiile. În concluzie, aș spune că Europa face foarte mult. Uniunea Europeană face foarte mult pentru țările sărace, dar nu se cunoaște acest lucru acolo. E păcat. Nu există o suficientă vizibilitate a acestor uh, politici de întrajutorare la fața locului. Și asta poate că nu există, pentru că nu există un uh, domnul Uniunea Europeană, o, o figură care să poată fi uh, promovată pe continentul african în lupta contra sărăciei extreme. Parteneriatul însă funcționează și mi-aș dori să avem un uh, parteneriat între Unit Aid, Unit Life și Uniunea Europeană, pentru că am reușit să facem ceva ce ceva în premieră în istoria omenirii. Acum există 2 miliarde de oameni care nu au acces la îngrijire medicală. Nu au acces la medicamente și pentru că anumite medicamente nu se pot uh, comercializa decât pe piețele occidentale pentru că sunt protejate de brevete pe perioade de 15-20 de ani. Ar trebui să putem furniza și celor mai săraci aceleași medicamente la care au acces cei mai bogați mm, oameni de pe planetă. Numai în felul acesta am putea permite oamenilor săraci să, să aibă acces la, la îngrijiri medicale și din acest punct de vedere cred că Europa are un cuvânt de spus. um, în legătură cu hainele, dacă nu o găsești pe asta scumpă sau nu ți-o permiți, găsești una mai ieftină. Dar cu medicamentele nu te poți juca la fel. Dacă nu găsești un anumit medicament la un preț pe care ți-l poți permite, o să mori. E vorba de hepatita C. Îi costă cam 400 de dolari uh, tratamentul pentru uh, a salva un uh, bolnav, în timp ce medicamentele costă jumătate. Sigur, e vorba de companii farmaceutice, e vorba de burse și așa mai departe. Am să trec uh, cu acest prilej la taxa pe tranzacții financiare. Este un subiect uh, al unei generații. Este um, un lucru pe care generația aceasta trebuie să-l rezolve. O taxă de 0,001 pe tranzacție uh, în legătură cu produsele financiare ar reprezenta pe plan global 400 de miliarde de dolari. O sumă care ne-ar permite să facem foarte multe pentru a rezolva situațiile tragice. Nu se știe însă dacă această taxă pe tranzacții financiare va putea fi aplicată la nivel uh, global. O să vedem. O să ni se spună sigur că este imposibil în primul rând. Așa cum ni se spune medicilor din anumite țări că este imposibil să li se furnizeze anumite medicamente sau instrumente. Sigur că este imposibil pentru bugetele naționale să furnizeze aceste sume. Miniștrii de finanțe uh, vor să aplice o taxă pe tranzacții financiare, dar să păstreze banii. În Franța, guvernul a acceptat să doneze 30% din uh, veniturile provenite din uh, taxa pe tranzacții financiare. Este o decizie istorică. Din păcate, ministrul bugetului a considerat că asta este o cheltuială și a redus din posturile la nivelul administrației în urma acestei măsuri. În Spania, în Franța, în Belgia și în alte uh, țări europene s-a decis aplicarea uh, taxei pe tranzacții financiare. Dezbaterea este încă deschisă, dar e nevoie și de colaborare între state. Trebuie să ne gândim cum putem să punem presiune asupra uh, statelor membre astfel încât ministrii de finanțe să renunțe la acești uh, bani. Um, domnul Miamon a întrebat care mai sunt alte țări în lume care aplică această um, taxă? Ei bine, există în Brazilia o astfel de taxă care e destinată doar sănătății în mod exclusiv, dar asta rezolvă problemele sănătății din Brazilia, nu în altă parte, nu în alte țări care au poate mai multă nevoie de bani. 2017 este un an special pentru că este anul în care la adunarea generală ONU vom prezenta obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Este începutul uh, obiectivelor durabile. Uh, sigur că dacă dorim să îndeplinim aceste, să îndeplinim aceste obiective, avem nevoie de instrumente de finanțare inovatoare. Educația. Domnul Peion a pus această problemă, e un subiect vast. De ce este greu să finanțăm în mod inovator uh, educația și de ce ar fi mai ușor în cazul sănătății? Pentru că dacă avem 8 copii din 10 bolnavi de SIDA în Africa, asta este o cantitate cuantificabilă, dar nu știm cât uh, analfabeti sunt în rândul uh, copiilor. Este mai greu de uh, estimat această cifră. Trebuie să uh, facem însă eforturi pentru a contribui la educația copiilor, pentru că acest lucru poate reduce uh, nivelul de uh, sărăcie. Pentru domnul Panțerii, ONU este o rezultantă a tuturor țărilor din lume și organismul său executiv este Consiliul de Securitate. E, e forul executiv. Aici nu putem să luăm uh, decizii decât la nivel politic și întotdeauna stânga trebuie să știe ce face dreapta. Aveți dreptate, chinezii uh, furnizează fonduri în mod bilateral. Uniunea Europeană deocamdată nu face acest lucru. Ar trebui poate astăzi să fim mai comunicativi în legătură cu fondurile pe care le donăm țărilor celor mai sărace. Aș încheia cu ultimele două intervenții. Domnule președinte, astăzi ajutorul uh, public uh, a ajuns la 136 de miliarde de dolari pe an. Pentru educație 50 de miliarde, ceea ce înseamnă foarte uh, puțin, însă înseamnă totul pentru foarte multă lume. Din cele 100 de miliarde uh, promise la Copenhaga, de-abia am ajuns la nivelul de 10 miliarde. Și apoi, în legătură cu ce spunea domnul Juvin, ce poate face acest for în fața căruia vorbesc acum? Popoarele europene pe care le reprezentați și dumneavoastră, parlamentarii europeni, puteți lansa un apel la toate guvernele din lume. La uh, conferința internațională de la Paris, uh, COP21, la adunarea generală 1 care va lansa obiectivele uh, durabile ale mileniului, mileniului, puteți să spuneți că putem evita un război mondial în secolul 21 inventând aceste uh, contribuții microscopice din partea tuturor pentru a îi ajuta pe cei mulți și săraci. Asta este soluția pentru pace în secolul 21. Vă mulțumesc, domnule Dus Blazi. Eu sunt pentru, printre cei care cred că e important ca ONU să fie mai puternic. Eu Sper că acest s va întâmpla să fie bun nu doar pentru ONU, ci pentru întreaga omenire. Acum trecem la următorul punct, strategia europeană de securitate. Îl las pe colegul Plenkovici aici la prezidiul locul meu. Dear colleagues, let us continue. Haideți să continuăm, dragi colegi. Continuăm cu punctul 9, prezentarea studiului către o nouă strategie de securitate, evaluarea impactului schimbărilor în spațiul global, întâlnire împreună cu Subcomisia de Securitate și Apărare. Colegii sunt reprezentați de colegul Khan și urez bun venit domnului Ian Anthony, director ad interim al uh, Institutului de Cercetare Stockholm. Așa cum ați văzut probabil pe mail, v-am trimis acel studiu, studiu comandat de Parlament și elaborat împreună cu CEPRI, Chatham House din Londra, Fundația pentru Cercetări Strategice de la Paris. Cred că e o dezbatere care vine la momentul potrivit. Iată, e luna iunie, doar câteva zile înainte ca doamna Federica Mogherini, înaltul reprezentant, să prezinte Consiliului documentul său cu privire la schimbări din mediul global. Așa cum știm, strategia europeană a fost elaborată în 2003, revizuită pe scurt în 2008 și o dezbatere continuă la nivel de Consiliu despre cum să abordăm noul context global, provocările și problemele cu care se confruntă Uniunea. Și de aceea cred că documentul elaborat cu multă atenție, foarte util și foarte interesant de citit, consultând o serie de academicieni și citând o serie de lucrări. După părerea mea, ne dă Uh, informații atât cât privește metodologia, cât și calendarul, dar și pe fond și despre natura viitorului document pe care Uniunea va lucra în 2005-2006. Se vorbește de tehnologii noi care au apărut, atacuri cibernetice, politica Rusiei cu vecinii. Sunt doar câteva dintre elementele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când tratăm uh, viitoarea noastră strategie. Important este să se mai ia notă de ce poate face Parlamentul ca instituție importantă. Noi am inclus această dezbatere în toate subiectele din ultimele zile. Eu mă bucur că acum avem, iată, o primă discuție reală pe acest subiect și vom avea contribuții suplimentare și ca urmare a raportului domnului Brock, unde a arătat foarte clar că e important să abordăm lucrurile într-o manieră comprehensivă, fiind o abordare pentru strategia generală a Uniunii. I-aș da cuvântul acum domnului Khan pentru a spune câte ceva în numele subcomisiei de apărare. Mulțumesc. Bun venit, domnului uh, Anthony, în numele subcomisiei noastre. Ne interesează pozițiile dumneavoastră cu privire la o eventuală nouă strategie europeană. Într-adevăr, când în decembrie 2013 Consiliul European a mandatat reprezentant să pregătească un raport pe care l-a prezentat peste câteva zile, nimeni nu și-ar fi putut imagina cât de mult se vor fi schimbat lucrurile în lume în următoarele luni. Nu voi menționa criza cu care ne confruntăm în UE și în general în lume, dar cred că merită subliniat că ceea ce se întâmplă ca reacție la acele evenimente sau lipsa de reacție riscă să submineze și să modifice ordinea mondială fundamentală. De aceea e important ca instituțiile să analizeze situația și așteptăm cu interes raportul doamnei Mogherini și, de fapt, reacția întregii comunități internaționale. Crizele ne-au arătat cât de importante sunt securitatea și apărarea Trebuie să ne asigurăm că statele membre sunt gata să confrunte orice noi provocări care pot apărea și avem nevoie de un nou concept de securitate european, atât dimensiunea externă cât și cea internă. În subcomisia noastră încordăm o atenție deosebită acestor elemente și vom continua să contribuim la dezbatere. Această nouă dezbatere ar trebui, în primul rând, să permită o revizuire la termen lung să arate unde trebuie să ne aflăm în lume și să ne arătăm care dorește să fie poziția Europei înspre în afară și în interior. Ce poate face Europa? Management de criză, relații cu state terțe și multe altele. Fără o viziune clară, strategică, utilizarea acestor instrumente nu, nu poate fi operațională și nu poate da cele mai bune rezultate. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc și domnului Khan și acum îi dăm cuvântul domnului Anthony, care e din țara Galilor, dar acum lucrează la Stockholm și va vorbi în numele celor trei instituții. Aveți 15 minute. Mulțumesc în primul rând pentru ocazia de a participa în pregătirea studiului un exercițiu foarte interesant pentru toate cele trei institute și și pentru ocazia de a fi astăzi aici alături de dumneavoastră și a prezenta rezultatele. Nu voi încerca să rezum documentul, e de aproape 100 de pagini, mi-ar lua mai mult de 15 minute. Încerc doar să aleg câteva din elementele principale. Când am început să punem uh, să răspundem la întrebarea adresată dacă există suficientă justificare pentru o nouă strategie, lucrurile nu erau evidente. Dacă ne uităm la documentul din 2003 și apoi revizuirea din 2008, sunt în continuare foarte utile. Cu toate acestea, după o analiză, am ajuns la concluzia că merită să căutăm un consens nou cu privire la rolul UE în lume și că poate cel mai bine ar fi să elaborăm o nouă strategie de securitate. Motivele sunt uh, clare, mediul global s-a schimbat în mod fundamental, cu siguranță din 2003 încoace. Iar uh, bazându-ne pe ceea ce se vede în, uh, că se întâmplă în imediata vecinătate, există modificări majore în, sistem, în uh, sistemul de securitate, uh, unele schimbări nu pot fi negate sau trebuie chiar să ne așteptăm la ele. Multe nu sunt în nivel normal, adică sigur că în orice moment sunt crize pe glob, dar când uh, se aduce atingere principiilor de securitate pe care Europa s-a bazat întotdeauna, ele nu mai respectă regulile și de aceea există justificare pentru o abordare nouă. Pe lângă aceasta, și Uniunea Europeană a trecut printr-o transformare, modificări instituționale, juridice, extindere, noi state membre care au transformat Uniunea, și faptul că criza financiară a dus la o discuție întrebându-ne dacă în acest moment ar trebui poate să ne reducem ambițiile, să ne fixăm în tranșee, bazându-ne pe vechile documente cu privire la strategie de securitate. Toate acestea credem noi că justifică o discuție nouă. Referindu-ne pe scurt la elementele elaborate în uh, secțiunea a doua, ele tratează cu pericolele. Nu pot să le analizez în detaliu acum, dar pe scurt alegem pericole de diferite tipuri. De exemplu, directe, evenimente majore, atacuri uh, letale care duc la pierderea de vieți omenești sau distrugerea de bunuri în uh, interiorul Uniunii Europene. Există pericole față de modul de viață cu care ne-am uh, obișnuit, elemente care reduc coeziunea socială, care dăunează economie și intereselor economice, penetrarea societății de către criminalitate organizată, astfel de situații. Apoi un al treilea tip de pericole împotriva intereselor europene din alte părți, unele directe, de exemplu, răpiri de cetățeni europeni în diferite uh, locuri din lume. Um, pericole pentru investițiile sectorului privat european în alte locuri din lume, dar și alte situații. Fie conflicte care distrug infrastructura construită cu bani europeni sau progresul privire la guvernanță și statul de drept, dar și alte alți factori. Un exemplu foarte clar fiind virusul Ebola din vestul Africii. Într-o perioadă foarte scurtă a eliminat peste 10 de ani de dezvoltare economică în unele țări. Și apoi probleme față de obiectivele europene sau pentru obiectivele europene. Europa tot insistat pe un sistem bazat pe reguli, pe multilateralism, și există tendința de a ne îndepărta de susținerea, de respectarea regulilor. Se periclitează principiile europene. Desigur că dacă am reușit implementarea principiilor noastre în întreaga lume, ar fi mult mai bine. Aceste patru categorii există în orice moment, dar echilibrul între acestea e interesant. Ce am reținut din raport. Dacă ne uităm la evoluțiile recente, primul grup de astfel de uh, riscuri, riscuri directe, merită analizate mai cu atenție acum decât în ultimii 10 ani. Asta, în primul rând, analizând tendințele din conflicte. După aproximativ 10 ani de, de evoluții uh, pozitive, scăderea conflictelor și scăderea intensității acestea, datele colectate ne-au arătat că în ultimii trei ani s-a ajuns la un punct maxim și acum trecem într-o tendință negativă, crește atât numărul de conflicte și conflictele sunt cu atât mai periculoase. E poate prea devreme să vorbim de o tendință, însă acești trei ani de date colectate arată că nu mergem în direcția potrivită. Apoi, cererea pentru uh, reasigurări din partea partenerilor care arată îngrijorări care există față de uh, aceste elemente. Acestea au loc în paralel cu cererea de uh, acțiuni de menținere a păcii, acțiuni civile, mă refer aici în special la Africa, din datele registrate de noi, arată că avem trei ani consecutiv în care a crescut numărul de acțiuni de menținere a păcii. Există cerere tot mai mare față de aceste resurse pe care le avem nu doar în interiorul Europei, ci și în afară. Deci când analizăm echilibrul acestora, e cu atât mai important să acordăm o atenție suplimentară unor astfel de evenimente. Multe dintre problemele identificate trebuie considerate a fiind sistemice. Ele nu, repre- nu respectă granițele unui stat. E nevoie de parteneriate public-private pentru a ataca și nu respectă situațiile sau limitele interne-externe. Ele depășesc capacitatea oricărui stat, fie că vorbim de un stat membru eh, european sau un alt stat. Uh, de aceea, iată o serie de motive pentru care credem noi că a venit momentul unei discuții la nivel european. E nu doar o justificare, ci și un element necesar. Revenind la secțiunea a treia a raportului, destul de lungă, și atrage atenția doar asupra unui singur lucru. Sunt uh, așa numitele fructe aflate la îndemână, lucruri pe care noi credem că le-am putea face cu costuri relativ scăzute, fără nevoia unor uh, modificări structurale sau legislative. Și mă refer aici la construi pe activitatea care are loc deja pentru a îmbunătăți coerența acțiunilor europene în mod cât mai practic. În special aducerea la oaltă a mijloacelor pe care UE le are în zone de conflict, în zone fragile. Să promovăm o planificare colectivă, să implementăm acțiuni în comun, inițiative în comun și să ne asigurăm că se face o analiză a conflictului, o analiză a securității în toate țările, nu doar în zone de conflict. Așa cum s-a arătat în Ucraina, am văzut câtă nevoie este de o astfel de analiză a securității și în țări care nu se află în război. Dacă trecem acum la secțiunea finală a raportului, unde vorbim despre ce ar trebui făcut și asta într-un mod mai ambițios, cred că trebuie să analizăm procesul. Cum am putea elabora o strategie Ideea era să explicăm rolul actual al Uniunii, să-l explicăm publicului, un exercițiu de diplomație și să oferim linii orientative pentru cei care doresc să implementeze astfel de activități, astfel încât diferitele, cei din diferitele instituții să înțeleagă cum contribuie ei la atingerea unui bun mai mare. important să avem parteneri, să ajutăm cum pot coopera Uniunea Europeană pentru avantaj reciproc. Pentru a atinge toate aceste trei obiective, e nevoie de o abordare largă, deschisă, care ține cont de perspectivele statelor membre, ale parlamentelor, instituțiilor europene și publicului larg. Ar fi cel mai bun mod pentru a ajunge la un consens. Sigur că asta ar diferi mult de modul în care a fost pregătit documentul din 2003 un proces inclusiv, ca cel pe care credem noi că merită să-l abordăm, ar fi dificil de gestionat într-un timp foarte scurt. E o activitate care pare să se întâmple în ciclul de câte 10 ani. Să producem un document care să fie suficient de relevant și peste 10 ani e sigur important să folosim timpul necesar și nu să impunem deadline-uri artificiale de un anumit număr de ani. Dacă tot facem așa ceva de o dată la 10 ani, să ne asigurăm că facem cum trebuie. Am spus că avem un spectru foarte larg de diferite tipuri de pericole pe care trebuie să le avem în vedere cu această analiză și avem nevoie și de perspectiva pe termen lung. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe prioritățile imediate. Înțelegem, desigur, că în Uniunea Europeană se vor resimți șocuri de diferite um, gravități într-o lume atât de dificil de prezis și schimbările sunt rapide. Și știind că vor exista acestea, nu putem spune nimic cu precizie decât că ele vor apărea. Deci un uh, element important va trebui să fie să sporim uh, puterea de a ne adapta la evenimente neprevăzute și să diminuăm impactul acestora asupra modului de viață al cetățenilor din Uniunea Europeană. Un al treilea element cheie, trebuie să subliniem că UE nu se poate retrage din afacerile internaționale dar că trebuie să existe și o viziune realistă cu privire la cum își poate, cum poate veni UE cu un impact mai realist și ce măsuri vor aduce un rezultat cât mai puternic. Noi vom rămâne un element, un actor cheie în afacerile internaționale, dar nu ne putem aștepta să rezolvăm singuri toate problemele din, de pe glob. Și un ultim punct, dorim să izolăm acele puncte unde UE poate contribui în mod unic, unde nimeni altcineva nu poate contribui la fel de bine. Un astfel de domeniu pe care credem noi că ar fi esențial să ne concentrăm este să înțelegem și să facem legătura între securitate și dezvoltare. Aici ne a jucat deja un rol foarte important în înțelegerea relației dintre securitate și dezvoltare și poate aduce cu sine o serie de experiență în plus și își poate eficientiza propriile procese. Alte elemente cheie, o analiză a parteneriatelor. Aici uh, nu am fost cu toții de acord, cei care am lucrat pe acest raport. Sigur că UE trebuie să lucreze prin parteneriate, însă Trebuie să avem o viziune foarte clară cu privire la ce înseamnă un partener strategic. Există cazuri cu Statele Unite, de exemplu, relația e atât de apropiată încât nici nu contează dacă îi spunem partener strategic sau nu, oricum va avea acele caracteristici. Sunt și alte cazuri unde se vede că merită un parteneriat strategic, adică să lucrăm strâns împreună cu un partener stabil, dar nu e clară substanța celui parteneriat. Sunt țări pe care trebuie să ne concentrăm. Majoritatea țărilor din Asia le-aș menționa eu. China, India, Corea de Sud. Să vedem în ce măsură faptul că declarăm acest lucru are și un sens. Și sunt alte țări ca Rusia, unde am zis că am avea un parteneriat strategic, dar acum lucrurile s-au mai schimbat. Să fie clar ce înseamnă parteneriat strategic, să fie clar pentru toată lumea ce înseamnă asta și ce presupune. Apoi provocări regionale de securitate, cred că se vede foarte clar din raport, deși UE rămâne angajată pe o abordare bazată pe reguli, Există provocări presante în vecinătatea noastră care cer atenție imediată. Nu putem amâna acest lucru, nu putem trata parțial și provocarea aceasta necesită un răspuns urgent. Și apoi provocările transversale. E important să păstrăm această abordare de bază, deschidere și angajare în, în problemele globale, dar sigur că aici apare și oarecare vulnerabilitate, elementele pozitive pe care dorim să le încurajăm, fie că sunt oameni, idei, să finanțăm niște bunuri strategice, toate acestea pot reprezenta și o vulnerabilitate, pot crea căi de atac, puncte de atac pentru diferitele miliții. E un subiect uh, complex care nu cred că e într totul înțeles niciunde. Deci, cum să avem o abordare clară? Și aici credem că UE poate veni cu o strategie clară, nu, tocmai, nu doar în propriile probleme, ci și abordând situația la nivel global. Am acestea ar fi elementele pe care doream să le subliniez din raport. Am spus că are 100 de pagini nu veți dori să vă citesc fiecare pagină, de aceea am încercat să fac un rezumat. Iată, cam atât am dorit să vă spun. Mulțumesc domnului Anthony. Avem 45 de minute pentru toți colegii care doresc să ia cuvântul. 6 s-au înscris până acum. 7. Vă rog, 2-3 minute fiecare, astfel încât domnul Anthony să poată răspunde. Și începem cu doamna Caniete din partea APP. Uh, thank you, thank you very Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de cuprinzătoare. E o bază bună pentru doamna Mogherini și pentru Serviciul European de Acțiune Externă în eforturile de a crea o strategie de politică externă pentru Uniunea Europeană. Aș avea câteva comentarii. Primul se referă la vecinii noștri. După părerea mea, e important ca noi să nu pierdem din vedere și să nu evităm principala întrebare și anume ce fel de relații avem și ce fel de relații vom avea pe viitor cu vecinii. Și acum uh, voi vorbi în limba letonă, va fi mult mai ușor să mă exprim. Mai multe țări au semnat acorduri de asociere cu noi. Ceea ce arată că pe plan economic, relațiile sunt destul de calitative, însă eu cred că ar trebui să le oferim vecinilor și modalități de cooperare de altă natură pentru a avea o mai mare interoperabilitate între UE și țările vecine. Nu suntem gata să o facem. Ar trebui să o spunem clar. Și aici mă refer la votul de săptămâna trecută de la Strasburg în legătură cu uh, strategia de securitate din zona Mării Negre. La articolul 16 nu am dorit să menționăm colaborarea între uh, țările NATO pe de o parte și Georgia și Moldova pe de altă parte și Ucraina respectiv. Această colaborare în domeniul securității este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Acum aș vrea să mă refer la Georgia. Georgia a primit promisiuni în legătură cu o eventuală aderare la summitul de la București. Ar trebui să se țină cont de acest lucru. De asemenea, ar trebui să stabilim, să facem o ierarhie a amenințărilor la adresa Uniunii Europene. Nu va fi ușor să o facem, însă cred că astfel ar trebui să privim, privim lucrurile. Acum, securitatea cibernetică și amenințările de natură cibernetică există uh, numite elemente de infrastructură, centrale nucleare și ultimul element, terorismul. Să nu uităm un aspect foarte important și anume propaganda. Cum îi putem proteja pe europeni de aceste campanii masive de dezinformare și spălare pe creier? Vă mulțumesc acum, domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkantį. Noriu padėkoti tikrai. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă pe care ați făcut-o. Aș vrea să menționez două aspecte. Nu ați menționat anumite provocări de natură internă Cu toții vorbim despre solidaritate, un, o valoare de bază, însă atunci când trebuie să votăm asupra anumitor rapoarte, solidaritatea de de dorit. Nu ați menționat unul din principalele elemente, și anume energia. Săptămâna trecută la Strasburg am votat împotriva strategiei europene de securitate energetică. Era unul din documentele cheie care ne-ar fi ajutat să ne echilibrăm activitățile viitoare. În mod firesc, în document uh, se regăseau mai multe aspecte pe care unele țări nu doreau să le modifice din cauza intereselor economice și aici mă gândesc, bineînțeles, la relațiile cu Rusia. Ați menționat coerența acțiunilor europene și faptul că UE nu e întotdeauna un jucător la nivel internațional. Să din situația actuală se vede clar cât de dezbinați suntem. Și dacă nu vom reuși să vedem ce probleme avem la nivel intern, ni se va slăbi și poziția pe plan internațional. Nu credeți că strategia europeană de securitate ar trebui să fie definite și analizate și aceste aspecte? Un alt lucru. Acțiunile coerente. Pentru implementarea anumitor uh, planuri strategice, uneori e nevoie și de acțiuni lipsite de popularitate. Însă, bineînțeles, uh, să nu uităm aspectele democratice, însă pe viitor să nu uităm că s-ar putea ca acesta să devină un obstacol în ceea ce privește planurile noastre strategice. Mulțumim, domnule Balcitis, domnul Van Orden are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Antoni, vă, numesc, vă mulțumesc pentru raport. Nu am avut să citesc deocamdată, însă o voi face. Presupun că mandatul dumneavoastră vrea să găsiți un rol pentru Uniunea Europeană în toate aceste domenii, deoarece clar trebuie găsit un rol pentru Uniunea Europeană. Și asta presupune să avem uh, niște interese comune, care în anumite situații chiar există, însă nu întotdeauna avem interese comune. Mă întreb, de exemplu, cât de mult s-a discutat despre revitalizarea NATO. Ați menționat această organizație, însă nu în acest context. Și, de asemenea, reacția la multe din amenințările pe care le-ați descris. Guvernele naționale trebuie să facă față, să existe și situații în care trebuie să colaborăm cu aliații că uneori intervin elemente transfrontaliere, însă multe din probleme trebuie abordate de guverne. Întrebarea este uh, de exemplu, anumite instrumente civile de care dispune Uniunea Europeană Ați menționat asistența pentru dezvoltare, însă, încă o dată, mă întreb în ce măsură folosirea acestor instrumente slujește scopului corect. Și aș putea continua și găsi tot felul de exemple. Unul care îmi vine imediat în minte se referă la puterea de convingere pe care Uniunea Europeană ar trebui să o aibă față de autoritatea palestiniană pentru a soluționa problema din Orientul Mijlociu. La urmă urmei, suntem principalul donator uh, față de autoritatea palestiniană, să nu am folosit greutatea noastră politică pentru a um, ajunge la o soluție. Mă întreb, oare în ce măsură politicile UE nu exacerbează unele dificultăți. Uitați-vă, de exemplu, la politica de imigrație. Mă întreb dacă nu unele politici uh, ale Uniunii Europene nu fac decât să intensifice fenomenul, având un efect de magnet, practic. Ați menționat de asemenea și nevoia de a promova Uniunea Europeană. Eu mă gândeam la principalele amenințări și provocări. Pe ce ar trebui să se concentreze în Uniunea Europeană pentru a fi mai eficientă? Și de asemenea, aș vrea să mi-ar fi plăcut să vă aud uh, spunând că statele membre ar trebui să uh, aloce mai mulți bani bugetului pentru apărare. Dragi colegi, vă rog să vă limitați cu toți la 3 minute pentru a putea interveni cât mai mulți. Domnul uh, Radoș are cuvântul acum. Mulțumesc. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru studiu Într-adevăr, strategia de securitate trebuie modificată. Întrebarea e dacă această nouă propunere va fi bună sau nu. Prima condiție prealabilă este să se definească clar relațiile pe care le are Uniunea Europeană în cadrul NATO. De asemenea, trebuie definite relațiile cu statele americane. Există lucruri care încă nu sunt clare din documentele UE. Lucruri referitoare la relațiile cu SUA. Asta, deci, din perspectiva relațiilor în cadrul NATO. Vorbim de asemenea și despre pilonul european de la NATO, care de fapt e inexistent. La NATO nu e decât un singur pilon, cel american. Și mai sunt 21 de alți tâlpișori. E o iluzie să vorbim despre uh, un pilon european la NATO. O a doua problemă. Uniunea Europeană ar trebui să acționeze complementar față de NATO. Și asta e ciudat, deoarece știm că țările europene sunt membre NATO, deci ar trebui să fie complementare între ele, ceea ce e absurd. Mă întreb dacă există posibilitatea unor relații diferite între UE și SUA. Dacă poate fi făcută o repoziționare a Uniunii Europene în cadrul uh, NATO, în conformitate cu această nouă strategie. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc, doamna Lezing. Ați vorbit de scenariile de risc și ați vorbit și de criminalitatea organizată. are o problemă clară de politică internă, după părerea mea. Iar combaterea criminalității e sarcina poliției. Văd că se tot amestecă aspecte de securitate internă și de securitate externă. De asemenea, mi se pare că se întretaie sarcinile armatei și cele ale poliției. Asta putem susține, sigur, cu clauza de solidaritate, dar întrebarea mea, de fapt, ar fi, sunteți și dumneavoastră de aceeași părere că s-ar putea amesteca sarcinile poliției și cele ale armatei și mi se pare dificil din punct de vedere al democrației, pentru că în democrație există o împărțire clară a puterilor și limite foarte clare, lucruri importante pentru păstrarea democrației. Mai am apoi o întrebare cât privește vecinătatea, spațiul de vecinătate. În studiu se cere în repetate rânduri ca Uniunea Europeană să se concentreze asupra țărilor vecine. Au mai spus câte ceva și colegii, au spus că, drept consecință logica a rolului Rusiei, un rol prezentat foarte clar, că drept consecință ar trebui o militarizare mai clară a zonei vecinătății. E destul de vag scris asta în articol. M-ar interesa ce părere aveți dumneavoastră. Care sunt consecințele? Ce s-ar putea face din punct de vedere militar și concret? Dacă am implica statele vecine în acorduri militare, nu am crea mai degrabă probleme decât să rezolvăm, m-ar interesa interpretarea dumneavoastră și mai am o întrebare cu privire la cheltuielile cu uh, apărarea, cu înarmarea și, mă, și eu mă tot refer la cifre SIPRI și în discuții se tot vorbește de faptul că acordăm prea puțin bani pentru armare și vom avea probleme din această cauză. Dar dacă am interpretat bine cifrele SIPRI, nu putem vorbi de cheltuieli în scădere cu uh, armamentul sau cu apărarea. 270 de miliarde acum câțiva ani, 2013 279 de miliarde, adică tot pe acolo. Ce ne puteți spune despre aceste cifre. Mulțumesc. Äh, Mulțumesc. Domnul Carver. Mulțumesc, domnule președinte. nu cred că e nevoie de o, de o nu e vorba aici despre o strategie de securitate mai puternică, <laughs> e vorba despre cum să acordăm mai multă putere Uniunii Europene. Tot asta văd de când sunt aici de un an de zile, mai ales când știm că în țara mea acum se desfășoară o campanie pentru organizarea unui referendum privind apartenența noastră la UE. Da, văd că sunt revizuite mai multe politici în multe state membre. de multe ori o abordare comună UE ar putea fi în detrimentul securității regionale sau naționale. Colegul meu vorbea despre mai mulți piloti din cadrul NATO și cele europene. Din câte știu eu, NATO nu are niciun pilon. E alcătuit din uh, state suverane și se bazează pe articolul 5 care oferă posibilitatea uh, membrilor NATO să hotărască în ce conflicte se implică sau nu. Pe mine mă îngrijorează pe măsură ce dezvoltăm, de fapt dezvoltat, că eu nu mă simt implicat în acest demers, uh, o politică europeană în domeniu. Deci cred că asta se face în detrimentul statelor membre. Dar ce ar trebui să ascultați ce au de spus europenii în această privință. Vă mulțumesc. Tune Chela, mare cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. E important acest raport, mai ales când știm că au trecut 12 ani de la ultima securitate de, ă, strategie de securitate, care, așa cum a spus și dumneavoastră, între timp Europa n-a fost niciodată mai prosperă, mai sigură. Însă asta era cu 12 ani. Ordinea internațională, sistemul internațional acum a fost distrus. Unele părți sunt practic fărâmițate complet, deci de e nevoie de o viziune clară, strategică. Problema e că noi suntem în urmă în ceea ce privește reacțiile la situația care a apărut între timp și ne lipsește practic și unitatea. Mă îngrijorează o serie din uh, sugestiile, mai ales cele de la pagina 44, în legătură cu reacțiile la noua Rusie. ras, Rusia are o politică externă din ce în ce mai uh, bine conturată, chiar agresivă uneori. Iar în noua noastră strategie trebuie să înțelegem ce viziune strategică are Rusia și să răspundem cu o contrastrategie productivă. Poate că sugestia mea e doar teoretică, nu știu dacă are o valoare practică. Însă noi am încercat să reacționăm și în ultimele săptămâni cu o rezoluție privind relațiile cu Rusia. E nevoie de definiții mai precise în ceea ce privește parteneriatele. Mai ales atunci când e vorba de uh, securitate cibernetică, de amenințări la adresa infrastructurilor uh, uh vitale. Bineînțeles, a spus că avem nevoie și de o colaborare cu NATO. Și un lucru pe care totuși îl consider eu ca fiind îndoielnic, Iranul, colaborarea cu Iranul. N-aș trage concluzia că negocierile au dus uh, la un rezultat pozitiv și că au fost înghețate, de fapt, programele nucleare. Nimic nu ne indică acest lucru. Situația în continuare deschisă, nu avem nicio posibilitate de a controla în mod real ceea ce se întâmplă în Iran. Mulțumesc. Acum colegul Boris Zala. Două comentarii. Unul în legătură cu parteneriatele strategice. Salut faptul că domnul Antonio a menționat problema acestor parteneriate, deoarece cred că după experiența nu tocmai pozitivă cu expansionismul lui Putin, noi ar trebui să reevaluăm întreaga chestiune. E ceva foarte important. Deoarece atunci când ne gândim la parteneriatele strategice, ar trebui să includem valorile noastre, obiectivele noastre și asta nu e ceva teoretic, e ceva ce putem stabili noi. Ar trebui să ne concentrăm nu doar pe aceleași valori, ci ar trebui să ne gândim că trebuie să putem să ne adaptăm și să putem uh, acționa în interesul nostru. Când mă gândeam la regiunea subsahariană, e importantă pentru abilitatea noastră de a integra alte țări din sudul Africii. Însă trebuie să alegem astfel acele țări de din nordul Africii, din America centrală sau de sud, care sunt importante pentru noi. Deci e nevoie de o noțiune renoită a parteneriatelor strategice și acum cooperarea cu SUA. Noi uh, considerăm această cooperare ca fiind firească, ceva de la sine înțeles. Ei, nu-i tocmai așa. E nevoie și de o strategie în ceea ce este cooperarea noastră cu SUA, SUA ca actor și jucător la nivel internațional. Și sunt de acord cu colegii care spuneau că NATO e bazat pe un pilon. SUA e drept. Țările vecine Rusiei, țările Baltice sau România sau alte țări din estul Europei, când cer ajutor, cer ajutorul soldaților și armamentului american, nu cer ajutor Marii Britanii, Franței sau nici măcar Uniunii Europene. Și asta chiar că e o provocare strategică pentru noi. Deci ar trebui să revizim lucrurile din lumina uh, evoluției situației în, în Rusia. Mulțumim, domnule Zala. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za e, pracę, którą państwo wykonali, pytania, e, które są w niej zawarte, bo one są zupełnie kluczowe. Mulțumesc. Da, toate chestiunile care s-au abordat aici sunt esențiale. În ceea ce privește viitorul, responsabilitatea în domeniul securității depinde de solidaritatea dintre statele europene. Vedem cum lipsa de suveranitate trebuie uh, abordată nu ar trebui să ne concentrăm doar pe o teatru de operațiuni îndepărtat în care să punem în practică inițiative militare și paramilitare. Forța fiecărei țări depinde de funcționarea Uniunii Europene și de toate elementele care țin de aceasta. Fiecare lună de război în Ucraina ne scade nivelul nostru de securitate. Deci cu cât durează mai mult acolo tensiunile, cu atât vedem că în secolul 21, din păcate, uh, forța reprezintă un instrument în relațiile internaționale. Cred că asta e principala amenințare perspectivă pentru UE. Dacă ne gândim și la acțiunile hibride, de exemplu cele întreprinse de Rusia, dacă ne gândim la faptul că aceste acțiuni ar putea fi de, uh, adresate vreunei țări din uh, Alianța Nord-Atlantică. Deci ce ne facem atunci? Declarăm război sau punem uh, sub semnul întrebării principiile pe care se bazează securitatea noastră? E clar să vedem că există conflicte nenumărate de Uh, civilizație sau religioasă E important să vedem cum putem reacționa față de agresivitatea anumitor actori care destabilizează situația. Și aș vrea să mai spun un lucru. Dacă în următoarele săptămâni ne vom confrunta cu un mare risc, dacă, de exemplu, se vor escalada tensiunile în ceea ce privește Ucraina și Rusia, noi va trebui să ne gândim la ce reacție vom avea. Cum vom reacționa la modificarea uh, situației în această regiune. Vă spun, deoarece în politica externă e important să știi să anticipezi, să nu aștepți practic uh, evenimentele, ci să acționezi înainte. Deci de e important ca noi să știm cum vom reacționa. În principiu, acțiunea Occidentală ar trebui să fie una de deschidere față de Georgia sau să vedem cum putem soluționa rolul unor țări precum Estonia. Să vedem de asemenea ce rol poate juca NATO, NATO uh, în cadrul acțiunilor comune întreprinse de statele membre și cum putem reacționa noi ca entitate la evenimente. Gracias, președinte. Domnul Kosofer Mui, mulțumesc. Strategia europeană de securitate a dat greș. Dacă avem război, asta e, asta e concluzia, nu la care putem ajunge. Am recunoscut Kosovo acordurilor Helsinki, practic atunci au, nu au mai fost respectate. Deci iată că am luat-o pe drumul nu unui război rece, ci unui război uh, foarte fierbinte. Mă îngrijorează. Ce anunță și SUA. Vorbește despre posibilitatea unei brigăzi cu 2500 de uh, caruri blindate în țările Baltice, în Polonia și în România. Rusia ce a spus? Că va reacționa cu uh, rachetele Scander M în Kaliningrad. Deci, iată, practic, toată structura, toată arhitectura de securitate pentru pace e, practic, uh, distrusă. Ce se va întâmpla și în Bielorusia se vorbește despre propaganda. Propaganda o fac ambele părți. Noi facem propaganda, asta fac și ei. Care e problema? O știre la CNN e văzută de 3 milioane de persoane sau de nu știu câte. O știre văzută pe un canal uh, din Rusia e văzută de mult mai mulți bani. Însă unii vor să asculte CNN-ul, alții Russia Today acum războaiele hibride. Asta e problema. Cine a acționat primul ou? Cine a fost între ou sau găina? Eu ar vrea o Uniune Europeană care să fie mai mult Uniune Europeană și nu un fel de Uniune Europeană a Statelor Unite ale Americii. Asta trebuie să facem. Still de podium, Mr. Khan, please. Mulțumesc. Doar cuvântul domnului Khan. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru raport, e unul excelent. Prima întrebare ar fi legată de amenințarea teroristă și lupta împotriva activităților teroriste. Se spune aici că se semnalează o scădere a numărului de atacuri, dar și o scădere a reacției la uh, acest fenomen și vreau să știu dacă e adevărat și dacă e ce putem face pentru a întreține uh, la un nivel uh, satisfăcător lupta împotriva terorismului. Apoi, ce facem cu dronele? Știm că există utilizări militare și civile ale dronelor. Dar se pune problema protejării vieții private, Deci, eh, o problemă se referă la operarea acestor drone într-un cadru legislativ internațional și, pe de altă parte, amenințarea pe care această tehnologie o aduce odată ce ar cădea în eh, mâinile unora care nu au intenții curate. Da, mulțumesc, domnule Can. O să pun și o ultimă întrebare, pentru că am încercat și eu să uh, parcurg acest raport. Nu se vorbește despre buget, despre finanțe, finanțarea politicii externe. Știm care sunt, uh, de exemplu, bugetele alocate apărării pentru 2016. Am observat o creștere substanțială deja din 2016. Cum uh, vedeți această componentă care practic vine să susțină credibilitatea unei strategii europene de apărare. Aveți cam 10 minute pentru a încheia. Mulțumesc, voi încerca să nu răspund fiecare întrebări în parte, dar uh, am să preiau temele pe care le-ați ridicat dumneavoastră și voi încerca să lămuresc uh, lucrurile acest uh, lucru legat de uh, mai multă sau mai puțină Uniune Europeană. Raportul nu își propune să facă asta, ci um, își propune să maximizeze efectele a ceea ce se face deja și să identifice acele zone în care Uniunea Europeană poate să aducă cu adevărat plus valoare. Atât ne propunem și nu mai mult. Dacă ne uităm la relația cu NATO și probabil din, dintr-o perspectivă obiectivă, ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, în ultimii doi ani, ce am văzut cu ochii noștri, reprezintă măsura în care ordinea mondială cooperativă, cooperativă de după cel de-al doilea război mondial a fost pusă sub semnul întrebării cu toate convențiile, instituțiile, procesele a durat cam patru luni pe când am reușit să reacționăm la o uh, criză militară într-o țară apropiată Uniunii Europene. Demilitarizarea securității europene de la nivelele grotești la care se ajunsese pe timpul războiului rece, uh, acum uh, pare așa o greșeală Ideea este cum uh, găsim o ordine uh, apărării colective, cooperative în Europa. Nu vom putea să găsim răspunsul la această întrebare în următorul an, însă uh, nu putem face acest lucru fără ca Rusia să fie o parte a unui eventual rezultat, a unei decizii. Uh, la, și am să revin la acest, uh, la acest subiect. Pe termen mediu, când acceptăm ordinea de securitate cooperativă, când observăm că aceasta nu mai funcționează, evident, NATO face parte, este cheia de boltă a sistemului de apărare european, este felul în care comunicăm și coordonăm acțiunile militare la nivel transatlantic. Asta nu exclude faptul că NATO ar putea să-și perfecționeze și să-și extindă capacitățile militare pe teritoriul european. Este, din punctul ăsta de vedere, este simplu. Angajamentele de investiții luate de statele membre NATO ar trebui respectate. Statele membre să dea cât au promis și va fi bine. Sigur că nu e suficient. De fapt, avem nevoie de o reevaluare fundamental a, a relațiilor transatlantice. Cooperarea, ordinea cooperativă de securitate în Europa este în declin, dar, împreună cu NATO, cu Statele Unite și cu alte țări doritoare, putem să mergem mai departe și putem să construim o nouă ordine de securitate care să ne convină, la care sperăm că colegii din uh, Rusia vor subscrie. Asta ne conduce către chestiunea vecinătății. Sigur, e foarte important să ținem cont de politicile de vecinătate în condițiile actuale, dar acest lucru nu se poate face separat de uh, considerarea impactului asupra relațiilor cu Rusia. Trebuie să ne gândim și ce poate face Rusia în contrapartidă, pentru că a demonstrat că poate să creeze tot felul de complicații și de probleme. Și la orice decizie pe care o luăm, trebuie să ne gândim ce răspuns va la Rusia de asta vă spuneam că Rusia trebuie implicată și este practic implicată uh, în toate deciziile pe care le luăm în legătură cu sistemele noastre de securitate. În ceea ce privește diferența dintre problemele de aplicare a legii, problemele de securitate și problemele de ordin militar pe care le avem. Sunt multe exemple care ilustrează noțiunea că problemele de aplicare a legii înseamnă chestiuni polițienești și că aici răsuntem în urmă foarte de rău, de exemplu, în domeniul uh, infracțiunilor cibernetice. Știți foarte bine care este originea unui atac uh, cibernetic și fără să creăm anumite parteneriate nu putem uh, avea o reacție potrivită. De asemenea, în ceea ce privește această tendință nefericită într-un număr de state membre europene Um, și anume faptul că um, crește numărul uh, și gravitatea um, crimelor în care sunt implicate uh, arme de foc. În multe cazuri, când vorbești cu poliția despre asta, constați că lucrurile se leagă de probleme de securitate în Balcanii de Vest, unde există arsenale reziduale din uh, războaiele recente, se observă preocuparea pentru uh, seturi de conversie care pot fi cumpărate pe internet, care transformă arme semiautomate legale în arme ilegale automate. Sunt multe probleme de uite ce se întâmplă în jurul frontierelor, fără să fim alarmiști trebuie să recunoaștem că avem conflicte în țări vecine. Și asta ridică probleme cu, nou, cu disponibilitatea armamentului în Ucraina, în Orientul uh, apropiat sau în Orientul Mijlociu. Nu zic să fim alarmiști, dar nici uh, să ne culcăm pe ureche. În ceea ce privește terorismul și contraterorismul, ce am vrut să spunem în raport este că pentru moment impactul direct este destul de redus. Se întâmplă evenimente tragice, cum au fost uh, cele recente de la Paris, dar dintr-o perspectivă globală ele sunt gestionabile. În 2001, evenimentul șocant la care am asistat ne-a condus la concluzia că tot ce făceam împotriva terorismului era contraproductiv. Trebuie să nu uităm de unde a au pornit uh, lucrurile, nu ne putem lăsa pe ureche și trebuie să mm, învățăm din greșelile trecutului, să nu mai uh, proiectăm reacții în mod uh, pripit ca, eu știu, reacție imediată la evenimente emoționante. Un concept de securitate ar trebui uh, pus în aplicare de către toți uh, aliații. Există corelații directe între uh, creșterea cheltuielor <coughs> militare și apropierea geografică de Rusia. Știm că Ucraina are și acum probleme economice serioase și a crescut Uh, cheltuielile militare din motive, din motive evidente. Dar dacă ne uităm la un fel de medie uh, a cheltuielilor uh, militare, observăm că nivelul se păstrează oarecum constant în funcție de perceperea amenințărilor de la stat membru la altul ca un punct de vedere personal, problema nu este câți bani cheltuim, ci cum îi cheltuim. Rusia și-a crescut cheltuielile militare în fiecare an din 99 încoace. Deci 15 ani de creșteri continue, reale, în uh, cheltuieli militare. Iar în ultimii ani au avut loc uh, creșteri majore, chiar în procente de PIB. După 15 uh, ani de creșteri succesive, cheltuielile Rusiei au ajuns la nivelul uh, Rusiei și Germaniei împreună. Însă trebuie să ținem cont că Rusia trebuie să apere un teritoriu imens, plus trebuie să întrețină operațiunile militare în curs, de aceea aș spune că nu cheltuim noi puțin. Cheltuim foarte mult pe apărare, dar îi cheltuim într-un mod mult mai uh, țintit și eficient. Mulțumesc, domnule Anthony. Dacă mai sunt observații sau dacă nu mai sunt observații, de fapt aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră care au participat la elaborarea acestui studiu, acestui raport. Cred că e o contribuție importantă la analizele noastre și o deschidere, nu așa, pentru următoarea întâlnire când uh, o vom uh, primi în uh, comisia noastră pe doamna Mogherini și vom discuta despre planificarea strategiei europene de securitate ne dăm seama că mediul uh, politic, uh, geopolitic s-a schimbat foarte mult uh, în ultimii ani și cred că în mai puțin de 100 de pagini ne-ați dat foarte multe idei despre cum am putea să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Acestea fiind spuse, încheiem sesiunea de dimineață. Vom continua după amiază cu discutarea implementării acordului de la Minsk. Minsk, pentru cine este